în format video, dezbaterea va fi de asemenea disponibilă. Începem cu niște reguli de intervenție pe care sunt sigură că le cunoașteți cu toții, inclusiv de către, că sunt cunoscute inclusiv de către doamna Damanaki. Nu voi repeta regulile, vă voi spune doar că voi fi foarte sever în ceea ce privește timpul. Înainte de Crăciun, doamna Damanaki a transmis răspunsurile la întrebările în scris pe care le formulaserăm noi. Aceste răspunsuri au fost transmise deputaților în limbile lor. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Damanaki, coordonatorilor grupurilor politicilor și celorlalți deputați, în calitatea de președinte aș vrea să îi spun câteva lucruri doamnei Damanaki. Stimată doamnă, sunteți uh, conștientă de faptul că în comis, în um, acel formular unic pentru fiecare comisar nu era suficient spațiu pentru toate informațiile. Deoarece tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, Comisia de Pescuit a hotărât să se axeze pe temele instituționale. Uh, deci cinci întrebări concrete în legătură cu angajamentele pe care sperăm să vi le asumați în relația cu Parlamentul. Trebuie să vă spun că răspunsul, răspunsurile din chestionar sunt uh, oarecum uh, neclare. Trebuie să recunoaștem că suntem oarecum dezamăgiți de aceste răspunsuri. Uh, nu știu, sunt niște răspunsuri date ca și cum tratatul de la Lisabona n-ar fi intrat în vigoare. De aceea profit de ocazie pentru a vă face din nou anumite întrebări, sperând de data aceasta un răspuns mai precis pentru a putea evalua angajamentele pe care vi le-ați luat față de așteptările Parlamentului. Vorba de informațiile care trebuie transmise Parlamentului și Consiliului privind uh, prezența reprezentanților Parlamentului la organizațiile regionale de pescuit și în comisiile mixte pentru acordurile de pescuit. Aș vrea să știu dacă vom fi într-adevăr reprezentați la același nivel ca și reprezentanții Consiliului. Pentru noi acestea sunt elementele cele mai principale și vă rugăm încă o dată să luptați pentru, că, pentru ca aceste cerințe să devină realitate odată cu tratatul de la Lisabona. Trebuie să fiți conștientă că nu vor fi singurile întrebări. Deputații prezenți vă vor, face, vă vor pune întrebări specifice legătură cu politica comună de pescuit și cu politica maritimă. Acum voi economisi două minute de timp. Vă voi da direct cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră, care va dura 10 minute. Aveți cuvântul, stimată doamnă Damanachi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη πρόεδρε, κυρία Φράγα. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă președinte Fraga, stimați membrii Parlamentului, este o mare onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră ca și comisar desemnat. Acesta este un punct uh, culminant în viața oricărui membru al unui Parlament național. Eu sunt de multă vreme membru al Parlamentului Greciei o țară care are adânci rădăcini în Europa. Convingerile mele europene sunt puternice pentru că ele sunt produsul unui proces politic de lungă durată care nu a fost întotdeauna facil. Europa a avut o politică de pescuit puternică multe decenii. Este una dintre puținele politici comune pe care le are. De asemenea, și-a dezvoltat sectorul maritim într-un mod coerent și durabil. Trebuie să reușim în acest domeniu. Salut faptul că, datorită noului cadru interinstituțional, pescuitul va fi Pescuitul va fi una dintre politicile care va, vor face obiectul codeciziei, consolidând astfel rolul Parlamentului European. avem o bază foarte solidă pe care putem să construim datorită muncii predecesorilor mei, mai ales domnului Borg. Totuși, există și domenii în care putem să cooperăm noi, Comisia, Parlamentul European, statele membre și părțile interesate pentru a face schimbări. Și am să trec la engleză. Dați-mi voie să vorbesc, în primul rând, despre pescuit. Vreau să vorbesc în engleză pentru că voi folosi jargon tehnic pe care l-am învățat în ultimele două luni în engleză. Așadar, în ceea ce privește pescuitul, Reforma politicii comune de pescuit, PCP, este vitală și va fi o parte centrală a activității mele. Am primit aproape 400 de contribuții, ceea ce înseamnă că consultarea publică cu privire la Cartea Verde, într-adevăr, reușește să reunească opiniile părților interesate și ale publicului. Am să iau foarte serios în considerare această consultare și, de asemenea, opiniile comisiei dumneavoastră. Acum a venit momentul pentru decizie și pentru punere în aplicare. Și am aici patru puncte cheie pe care vreau să le menționez. În primul rând, durabilitatea. Acesta, durabilitatea, este un cuvânt cheie pentru, în ceea ce privește propunerile mele viitoare către dumneavoastră și către Consiliu. Din punct de vedere uh, ecologic, economic și social. Cred că trebuie să găsim sinteza și echilibrul între cele trei elemente ale durabilității și să le armonizăm nu doar pe termen lung, ci și aici și acum. Cred că putem să pescuim mai puțin și să câștigăm mai mult. Putem să rezolvăm problema supracapacității a flotelor noastre pentru ca pescuitul nostru să fie mai profitabil. În același timp, trebuie să protejăm uh, uh, întreprinderile de pescuit de mici de efectele negative. Pescuitul este mai mult decât o sursă de hrană. Pentru zonele, zonele noastre costiere, pescuitul reprezintă securitate, cultură și istorie. Este un mod de viață. E o viață cu multe dificultăți. Eu le cunosc pe acestea pentru că am fost născută într-un sat de pescari. Doar un pescuit profitabil poate să garanteze viața pescarilor și ale familiilor lor. Pentru ca pescuitul să fie profitabil, mările trebuie să aibă pește. Pe termen lung, putem să pescuim mai puțin și să valorizăm mai mult pescuitul. Putem să promovăm toate metodele adecvate de gestionare a pescuitului și să dezvoltăm o acvacultură ecologică. Putem de asemenea să facem față și să rezolvăm problema um, returnării capturilor în mare, care este, nu are niciun sens și este o risipă. Trebuie să investim în calitate, în uh, produse proaspete, care să fie bine etichetate, care să uh, hrănească familiile europene. În al doilea rând, responsabilitatea democratică este al doilea cuvânt cheie. Responsabilitatea democratică, democratică pentru toți partenerii în acest sector. Politica de pescuit este o politică comună, dar cred că nu e nevoie să luăm cele mai detaliate decizii la nivelul, înalt, nivelul politic cel mai înalt. Trebuie să vedem posibilitatea decentralizării și regionalizării politicii noastre, posibilitatea implicării active a părților interesate, respectând în același timp pe deplin tratatele. De asemenea, dimensiunea globală a politicii de pescuit trebuie să fie una care să facă această politică potrivită și uh, funcțională în secolul 21. Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului trebuie să fie consolidate. Ele pot să uh, asigure un mediu internațional mai bun pentru industria noastră și, de asemenea, pentru țările noastre partenere. Ele furnizează durabilitatea resurselor, creează noi locuri de muncă, Uh, duc la creșterea industriei auxiliare și respectă, duc la respectarea democrației și a drepturilor omului. Acestea sunt domenii în care Parlamentul are o experiență și o prezență puternică și aceasta poate fi consolidată. Tratatul de la Lisabona asigură egalitate între Parlament și Consiliu și acesta cere, de asemenea, o schimbare calitativă. Sunt de acord cu doamna președinte aici. Totuși, această chestiune nu depinde de, doar de mine. Este o chestiune orizontală care privește întreaga comisie și de asemenea Consiliul. Ce pot eu să vă spun este că am să încerc să epuizez toate marjele de manevre pentru a găsi un răspuns mai bun la cooper- de cooperare în noul uh, acord cadru. Conformitatea este ultimul punct pe care pun accentul, dar nu cel din urmă. Uh, credibilitatea politicii noastre trebuie să fie consolidată. Avem nevoie de garanții, de conformitate și de o competiție, de o concurență corectă cu țările noastre uh, vecine care pescuiesc în aceleași ape. Uh, sunt, uh, mă bazez pe susținerea dumneavoastră pentru cadrul de control, trebuie să cooperăm cu statele membre pentru a putea monitoriza industria noastră pentru a bloca importurile de produse INN în Uniunea Europeană. Dați-mi acum voie să mă refer la chestiunile legate de politica maritimă. Cartea albastră are susținerea Parlamentului European și a Consiliului. Acum trebuie să mergem mai departe, um, să căutăm sinergii între diferitele sectoare, dar de asemenea trebuie să venim cu un concept unui, uh, unei gestionări integrate a bazinelor uh, maritime pentru ca regiunile noastre maritime principale să Um, primească soluțiile de care au nevoie, după cum a spus președintele Barroso. Eu vin dintr-o insulă care are o tradiție maritimă bogată, din antichitate chiar, de la civilizația minoică și voi fi mândră să pot contribui la creșterea maritimă în Europa. Trebuie să ne focalizăm asupra oportunităților pe care creșterea uh, în domeniul maritim le oferă. Avem nevoie de o planificare a spațiului maritim inovativă. De asemenea, trebuie să exploatăm resursele maritime neexploatate, alter, energie alternativă, transporturi uh, cu emisii reduse de carbon, uh, rețele energetice, biotehnologii, uh, de asemenea, autostrăzile mărilor, transportul pe distanțe scurte și turismul costier pot să creeze noi perspective. Uh, sectorul maritim creează noi locuri de muncă. Al treilea punct. Securitate pentru cetățeni, pescuit și transport. Dezvoltarea unui nou sistem de supraveghere maritimă integrat este o provocare centrală pentru a obține un spațiu maritim european fără bariere. Și în al patrulea rând, consolidarea economiei bazate pe cunoaștere, datorită uh, cercetării marine europene. Putem să contribuim la acest aspect stabil, prin stabilirea și buna funcționare a noului EMODNET. Este vorba de baza, uh, rețeaua de date de observare maritimă europeană și, de asemenea, prin crearea Mar Atlas, Atlasul European al Mărilor. Dacă sunt confirmată în poziția de comisar pentru afaceri maritime și pescuit, atunci mă voi apuca de muncă pentru a aduce o schimbare pozitivă pentru toți aceia ale căror, dei, ale, ale căror zile, um, a căror viață depinde de pescuit și de mediul nostru costier. Aș fi onorată să colaborez cu dumneavoastră într-un parteneriat real pentru ca comunitatea noastră maritimă și de pescuit să aibă un viitor viabil. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă Damanaki. Vom trece acum la prima tură de întrebări. Coordonatorii, domnul Antinoro are cuvântul. Bună ziua tuturor, bine ați venit aici, doamnă Damanaki. Dumneavoastră ați abordat deja o serie din chestiunile la care vreau să vă refer să mă refer, de aceea nu voi face alte întrebări, nu voi pune alte întrebări. Dumneavoastră ați spus că ne aflăm acum într-un moment primordial, deoarece pentru prima oară, prin codecizie, Comisia pentru Pescuit va avea o funcție fundamentală de îndeplinit și sper să putem colabora cât mai bine cu dumneavoastră. Noi discutam despre conținutul uh, cărții verzi. Uh, am dorit ca dumneavoastră să vă referiți la conținutul și la formatul definitiv al cărții albe. În ceea ce privește regionalizarea, acum am vrea să știm care ar putea fi legătura dintre PCP și regionalizare. Sunt de multe ori uh, aspecte divergente și de aceea am avea nevoie de câteva lămuriri. De asemenea, dumneavoastră v-ați referit și la etichetare. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră știți care sunt uh, pașii care trebuie urmați pentru această etichetare. Doamnă Damanachi, puteți uh, răspunde. Îi mulțumesc domnule Atinoro pentru întrebările puse. Aceste chestiuni ne afectează foarte mult. V-am spus că avem 400 de contribuții la dezbatere din partea părților interesate privind această carte verde și în foarte multe în foarte multe contribuții se vorbește despre această regionalizare. Există păreri uh, divergente în legătură cu modul în care se poate face această descentralizare. Un lucru vreau să fie clar. Descentralizarea nu înseamnă o renaționalizare a politicii comune de pescuit. Aceasta este o politică comună și va rămâne așa. Eu mă refer la eforturile care trebuie depuse pentru a vedea cum competențele din tratat pot să se aplice în practică. Și acest lucru îl vom face împreună, vom studia aceste lucruri uh, împreună. Parlamentul, Comisia și Consiliul trebuie să vadă, de exemplu, nu cred că ar trebui să vadă care este dimensiunea ochiului de năvod din Scoția. Nu, trebuie să avem o abordare mai descentralizată, însă să respectăm cu sfințenie tratatul. În calitate de candidat, îmi iau acest angajament de a respecta tratatul. Și va trebui, e clar, să discutăm pe larg pentru a vedea cum putem atinge aceste obiective, cum îi vom putea include pe toți cei interesați. Scopul nostru este să avem niște soluții pe măsură pentru toate regiunile maritime. O soluție care să includă toate părțile interesate și eu sunt gata să dezbat cu dumneavoastră tot ceea ce ține de acest program și de transparență. În ceea ce privește acum certificarea și etichetarea, vom avea posibilitatea ca pe piața internă condițiile de concurență să fie aceleași. Cei care se ocupă de pescuit din Italia, din Spania, din Portugalia vor avea aceleași condiții și vor face față mai bine concurenței internaționale. Vă mulțumesc, doamnă Daminaca, Daminachi. Mă scuzați. Domnul Antinoro nu dorește să adreseze o nouă întrebare. Trecem la doamna Rodust din partea socialiștilor. Doamna Rodust, două minute pentru întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă Damanaki, vă urez bun venit în mijlocul nostru și vă, mă bucur să pot să colaborez cu dumneavoastră pe viitor din motivul următor. Ați fost multă vreme parlamentar și știu că cunoașteți problemele care pot apărea între membrii Parlamentului și guverne și miniștrii din guverne. Cunoașteți bine aceste probleme și știm că ați încercat de foarte multe ori să cooperați bine, ceea ce nu este ușor aveți atâția ani în urma dumneavoastră în care ați fost parlamentar și deci cred că uh, vom reuși să cooperăm, cooperăm foarte bine. În ceea ce privește reforma PAC, aceasta este una care costă foarte mulți bani. Avem nevoie de bani pentru a putea să facem o reformă așa cum trebuie. Avem nevoie de fonduri pentru a încerca să reducem uh, consecințele sociale și economice ale acesteia. De asemenea, politica maritimă integrată va costa bani. Dar trebuie să avem o astfel de politică, pentru că fără ape curate, fără, fără a reveni la echilibrul ecologic, pe termen lung nu vom mai avea deloc pește. Cum doriți să cooperați și să convingeți colegii din uh, colegiu și pe cei din Consiliu că este nevoie de o reformă foarte serioasă și că avem nevoie de o politică durabilă și aceasta va avea costuri. Doamnă Damanachi, trei minute. Μπορούσα να πω ένα στίχο, with a little help from my friends. And I believe that uh, you will be da, am să încerc să fac toate acestea, cum se spune în engleză, cu puțin ajutor din partea prietenilor mei. Și cred că dumneavoastră veți fi prietenii mei pentru că, da, va, vom avea de luptat. Pentru că este vorba despre economie. Sigur că avem nevoie de bani și mă bucur că ați întrebat acest lucru vom avea o dezbatere asupra noilor perspective financiare în următorii ani și cred că vom reuși să avem susținerea necesară pentru a obține fondurile de care avem nevoie. Vom avea rezultate bune dacă venim cu argumente bune, cu niște documente solide pentru a dovedi că vom folosi în modul cel mai bun banii pe care îi vom primi. În primul, lucru trebuie, în primul rând trebuie să insistăm asupra faptul, faptului că avem nevoie de un buget special pentru politica maritimă integrată, PMI. Nu avem atât de mult bani pentru pescuit, cred că e cam un miliard de euro pe an, poate chiar mai puțin. Deci n-aș vrea să trebuiască să folosim din acești bani pentru politica maritimă integrată. Avem nevoie de finanțare separată pentru această politică. Acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește celelalte chestiuni, uh, Uh, vom încerca să obținem bani și cooperăm cu celelalte direcții generale. Deocamdată cooperăm cu Direcția Generală Cercetare și uh, am discutat cu comisarul responsabil uh, într-un uh, program pentru cercetare maritimă vom încerca să vedem care este situația oceanelor și a mărilor. Este doar unul dintre programe, există și altele, deci vom încerca să utilizăm la maximum ceea ce ne pot oferi mările și oceanele noastre. Avem nevoie de uh, fonduri comunitare, dar care vor veni din fondurile pentru cercetare, nu de la DG Mare. De asemenea, avem bani pentru programul Arctic. Deci cred că Cooperând cu alte direcții generale, putem să obținem fondurile necesare și cu Direcția Generală Transport, pentru că există multe puncte comune în politica um, maritimă comună și, de asemenea, alte puncte comune. Și, de asemenea, trebuie să folosim în mod optim banii pe care îi avem în Fondul European de Pescuit și avem și un al doilea instrument de finanțare în Fondul European de Pescuit. Avem uh, cinci uh, um, secțiuni, dintre care cea de-a patra se referă la dezvoltarea durabilă. Și este absolut necesar să folosim cât mai bine puținii bani pe care îi avem, astfel încât să putem să ne ducem la bună deplinare politicile. Aveți dorit să întrebați ceva? Nu vreau să întreb nimic în plus, vreau doar să core- să mă corectez. Din uh, greșeală am spus politica agricolă comună și văd că nu ați căzut în capcana întrebării mele. Sigur că vreau să spun politica comună pentru pescuit. Eh, Mulțumesc. Trecem la grupul liberalilor. Domnul Gallagher, coordonatorul, are două minute. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să o felicit pe doamna comisară desemnată pentru numire. Îi urez succes. A folosit cuvântul parteneriat, este un parteneriat absolut necesar, cu atât mai mult cu cât uh, tratatul de la Lisabona prevede acest parteneriat. Parlamentul European deține de altfel o experiență bogată care va fi, va fi utilă. Predecesorul dumneavoastră a cooperat strâns cu comisia noastră. Tratatul acordă Parlamentului European un rol sporit în domeniul pescuitului. Îi acordă cu o decizie. Aș vrea să ne explicați cum întrevedeți cooperarea dintre instituții în acest domeniu. Și, de asemenea, cooperarea cu sectorul pescuitului. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că negocierile cu insulele Feroe s-au încheiat și aș vrea să nu uitați că niciun acord nu poate fi încheiat fără un parteneriat. E nevoie de un parteneriat între aceste țări. Trebuie să ne asigurăm că pe viitor veți avea o abordare pragmatică în cazul în care negocierile eșuează. Mulțumesc! Mulțumesc uh, tuturor celor care mi-au uh, urat succes uh, în acest mandat. După cum s-a spus aici, aș vrea să spun că întotdeauna am avut o abordare constructivă, mai ales uh, față de puterea executivă, dacă putem spune că Comisia are o putere executivă. Voi continua să am în vedere ambele perspective și perspectiva Parlamentului European. Cred că e nevoie de un parteneriat între noi între Comisie, Parlament și Consiliu. În felul acesta vom ajunge la cea mai sol bună soluție posibilă în acordul cadru. Pentru a-i răspunde acum domnului Gallagher. Printr-o fericită coincidență, se reiau negocierile între Comisie și Norvegia. Direcția Generală Mare reîncepe aceste negocieri întrerupte un anumit timp. Întreruperea lor a creat anumite dificultăți. Norvegia este o țară mare, este o țară vecină care ne interesează și care interesează Comisia nu doar din punctul de vedere al pescuitului, ci și din alte puncte de vedere. Se pune problema energiei, chestiunea maritimă, problema tranzitului. Este important așadar să existe relații bune cu Norvegia. Mă bucur că aceste negocieri au fost reluate fuseseră întrerupte din motive care au fost uh, menționate de altfel de domnul deputat. Am încheiat uh, acorduri cu privire la felul în care urma să ne repartizăm drepturile de pescuit. Pentru că stocurile se deplasează spre nord din diverse motive, din cauza schimbărilor climatice și altele. Stocurile de pești pelagici se deplasează spre nord și uh, se punea problema identificării cele mai bune soluții pentru toți. Norvegia este o țară mare, este o țară importantă, care știe cât de importantă este Uniunea Europeană și ea a cerut să se intervină în privința cotelor. Vom face tot posibilul pentru a ajunge la un acord. E nevoie de un dialog cu țările vecine și trebuie să ajungem la un acord. Cred că acordul la care vom ajunge va rezolva problema cotelor de cod și toate chestiunile legate de insulele Feroe și Norvegia. Un minut. Domnul Gallagher, un minut. Mulțumesc. 80% dintre vasele din țara mea au 15 metri, sub 15 metri, ceea ce înseamnă că sunt vase de pescuit mici. Zonele de coastă sunt foarte importante pentru comunitățile de pescuit. În uh, multe zone nu există alte surse de aprovizionare. Aș vrea ca doamna comisar să susțină introducerea de derogări pentru zonele de coastă și vasele mici de pescuit. De asemenea, sper că veți vă veți asigura că consiliile consultative vor fi consultate obligatoriu pentru că au un rol important. Doamna Damanachi, un minut. Domnul Gallagher a pus întrebări foarte importante. Aș vrea să spun că în toate țările Uniunii Europene vasele de pescuit de acest tip reprezintă o majoritate. 80% din flota Uniunii Europene este alcătuită din vase de sub 12 metri, deci sunt vase mici de pescuit și avem nevoie de o politică concretă în privința lor. Va exista o politică specifică. E o chestiune esențială pe care trebuie să o menționăm în cadrul revizuirii politicii comune a pescuitului. Cred că vom putea identifica cele mai bune soluții și cele mai bune răspunsuri. Vă mulțumesc! Țin să vă spun că întrebările suplimentare nu trebuie să aibă un alt subiect față de prima întrebare. întrebare. Doamna Lövin are două minute, este coordonatoarea grupului Versilor. Mulțumesc că vă felicit pentru numirea noastră pe acest post. 71% din uh, planetă, din suprafața planetei, este acoperită de oceane și peștii uh, joacă un rol cheie în uh, ecosisteme, iar oceanele absorb dioxid de carbon. În 50 de ani, uh, um, stocurile de pește s-au redus cu 70-90% și Uniunea Europeană are, au, are un rol important de jucat în stabilizarea sistemelor marine. Recunoașteți faptul că subvențiile au dus la supracapacitatea flotei europene și cum anume aveți în vedere reducerea flotei pentru ca flota să fie adaptată la resursele haliotice. Pescui, peștii sunt o resursă naturală. Sunteți gata să introduceți standarde sociale și de mediu pentru a decide care sunt vasele eliminate și care au autorizația de a pescui? Sunteți de acord să acordați prioritate celor care folosesc cele mai bune metode de pescuit în ceea ce privește selectivitatea, impactul redus asupra ecosistemelor, consumul redus de carburant și respectarea regulilor și regulamentelor, precum și contribuția la economia locală? Sunteți pentru o abordare legislativă pentru a reduce capacitatea sau preferați să re lăsați reducerea capacității în seama piețelor? Doamnă Damanachi, trei minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Lövin, pentru întrebare. Sunt de acord cu ce ați spus și dumneavoastră. Într-adevăr, există un există, se face mult prea mult pescuit uh, Există dovezi științifice în acest sens și e clar că trebuie să soluționăm această problemă. Aș vrea să vă spun că 40% din populația UE trăiește în zone de litoral. Prin urmare, trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că și populația va reacționa la schimbări. Trebuie să avem ca scop durabilitatea eforturilor noastre de pescuit, însă să nu uităm și dimensiunea socială, deoarece nu ne putem permite să lovim acest segment al populației. De aceea mă și aflu aici și de aceea politica comunitară dorește să soluționeze situația într-un, într așa fel încât pe viitor să avem pește suficient. Vrem un viitor uh, în care pescuitul să se facă într-un mod durabil, fără un impact negativ asupra mediului înconjurător și asupra acestor uh, segmente de populație care trăiesc în zonele de litoral. Cum putem atinge acest obiectiv? Dumneavoastră ne-ați dat câteva sugestii cu care sunt de acord. Pe viitor Finanțarea trebuie să se facă într-un mod mai selectiv. Deci nu avem cum să finanțăm construcția de noi nave de pescuit, așa cum am făcut-o și în trecut. Trebuie să continuăm să finanțăm eforturile de modernizare a flotei de pescuit, pentru că acestea să fie echipate așa cum trebuie. Dacă avem echipamente și unelte de pescuit selective, e bine, atunci E clar că pescuitul se va face în mod selectiv și astfel vom reduce cantitatea de pește care este aruncată înapoi în mare. Pentru mine de aici pornește soluția. Trebuie să ne concentrăm pe acele nave care doresc să se modernizeze, fie că sunt de dimensiuni mai mici sau mai mari. Vă voi da acum un alt exemplu. Dacă pescarii respectă regulile jocului, e clar că trebuie recompensați, sunt uh, răsplătiți, sunt de acord cu dumneavoastră. Și de aceea regionalizarea și descentralizarea sunt niște cuvinte pline de înțeles nu doar pe hârtie. Trebuie să vedem pe teren cum îi putem răsplăti pe cei care respectă regulile comunitare și noul regulament va atinge acest obiectiv, cred. Vă mulțumesc. Doamna Lovin, din nou. Mulțumesc. Aș vrea însă ca dumneavoastră să fiți uh, mai clar în legătură cu reducerea capacității. Am spus că în anumite segmente suntem um, procent de 50% peste capacitatea normală. Nu credeți că ar fi Uh, folositor să folosim niște criterii de durabilitate de mediu în acest uh, proces? Doamna Tamanache, un minut pentru a răspunde la această întrebare. Aș vrea să vă spun că uneltele folosite în trecut, cum ar fi cele care practic greblau întreg uh, fundul mării, erau complet uh, nefolo- nefolositoare și foarte nocive. Se mai trebuie să vedem cum putem scoate din uz aceste nave care au folosit uh, astfel de tehnici de pescuit. Să vedem de asemenea care este și situația tacurilor și a cotelor. Acestea au fost stabilite în așa fel încât să se reducă cantitatea de pește aruncat în mare. Mulțumesc. Domnul Grobarcic, două minute, coordonator din partea ECR. Vă mulțumesc. Doamna Damanaki, în lumina celor spuse de dumneavoastră în legătură cu segmentarea politicilor de cote și a politicii de gestiune a stocurilor, aș vrea să vă pun o întrebare. În politicile pe care le-a dat Comisia Europeană până, în, până recent și dacă e să ne dăm seama că politica de cote într-adevăr a eșuat, uh, Aș vrea să știu dacă vom renunța la această politică, așa cum a spus comisarul Borg. Sunteți de asemenea gata să renunțați la cote pentru a avea alte instrumente de control, cum ar fi segmentarea navelor de pescuit, iar acum în ceea ce privește răspunsul înscris în legătură cu Marea Baltică, Aș vrea să vă întreb dacă speciile pelagice și pescuitul acestora, mă refer la pescuitul industriat mai ales, nu la cel pentru consum, deci aș vrea să știu dacă vă veți ocupa special de pescuitul acestor specii pelagice. 80% din acestea provin din aceste specii care sunt uh, pescuite sunt folosite pentru creșterea altor pești. Um, aș vrea să știu dacă veți limita pescuitul industrial și veți uh, favoriza pescuitul pentru consumul populației. Doamna Damanaki, trei minute. Chestiunile pe care le-ați menționat se află în centrul dezbaterii cu privire la politica, agricolă, politica comună pentru pescuit, PCP. Ați vorbit despre înlocuirea cotelor prin creșterea eforturilor de pescuit sau prin um, scăderea acestora. Aș dori să vă răspund direct. Nu cred că există un instrument care singur să poată să acopere toate situațiile uh, existente, toate oportunitățile de pescuit din Europa. Dacă ar exista un astfel de instrument care să rezolve toate problemele sau dacă aveți sugestii pentru uh, crearea unui, altfel de, unui astfel de instrument, vă asigur că sunt deschisă propunerilor, dar analizez această situație deja de ceva vreme și nu cred că soluția este atât de ușoară. Nu cred că e atât de ușor să înlocuiești cotele uh, prin uh, modificarea efortului de pescuit. Sigur că este posibil să reduci efortul de pescuit, pentru că astfel am reduce uh, capturile care sunt aruncate înapoi în mare. Dar nu e atât de simplu. Haideți să fiu mai specifică. Dacă avem uh, un pescuit mixt, adică neselectiv, pentru mai mult de o singură specie, cred că reducerea efortului de pescuit este cea mai bună modalitate de a rezolva această problemă a pescuitului nediferențiat. Dar dacă avem uh, pescuit care vizează o specie anume, atunci trebuie să utilizăm instrumentele uh, utile, respectiv trebuie, cel puțin încă o perioadă de timp, să rămânem la tacuri și la cote și să vedem cum putem să combinăm instrumentele pe care le avem în maniera cea mai eficientă. Înțeleg că reducerea eforturilor efortului de pescuit ne aduce anumite avantaje. Sunt uh, dispusă să iau în considerare acest instrument acolo unde el este util. În ceea ce privește Marea Baltică, noi cooperăm foarte bine cu uh, Consiliul uh, Regional Consultativ. Cooperăm excelent. Au fost cazuri în care Direcția Generală, pe care sper să o îndrum în curând, a acceptat recomandări venind de la Consiliul Baltic, nu doar uh, recomandările științifice, ci și altele. Sper că voi putea în curând să prezint un nou program pentru stocurile de pești pelagici din Marea Baltică. Avem un program multianual care uh, include acest element și acest lucru ne va permite să analizăm cea mai bună modalitate de acțiune pentru Uh, problema pe care ați rezolvat-o. Sunt în favoarea programelor multianuale pentru că ele asigură o mai mare stabilitate și continuitate pentru pescuit și pentru partenerii noștri. Ne ușurează discuțiile din Consiliu. Consiliul Baltic va fi luat în considerare în propunerile noastre. Doriți să vă utilizați dreptul la replică? Aveți un minut. Mulțumesc, doamnă comisar desemnat. În ceea ce privește o chestiune la care ați răspuns în scris, V-ați referit la sistemul de gestionare multianual pentru somon în Marea Baltică, dar codul este peștele cel mai important în Marea Baltică. Planificați un sistem de gestionare și pentru cod sau uh, din greșeală v-ați focalizat asupra somonului în loc de cod? Dacă nu, atunci ați putea să ne spuneți câteva despre gestionarea codului, vă rugăm. Aveți un minut pentru a răspunde avem deja un program multianual cu privire la cod, care este în curs de elaborare. Uh, îl revizuim în mod constant în cooperare cu Consiliul și vom continua punerea în aplicare acestui program și dacă există orice fel de probleme, mă bucur să le discutăm împreună. Programul multianual cu privire la somon nu există însă și de aceea l-am menționat. Este o inițiativă nouă de care avem nevoie. Are cuvântul acum în uh, numele GUE, domnul Ferreira, două minute. Senhora președinte, senhora indigitată, Indigitada, senhora Mulțumesc. Doamnă comisară desemnată, în mai multe rânduri, în cursul intervenției dumneavoastră, ați vorbit despre capacități excesive de pescuit. Ați spus că s-ar putea pescui mai puțin cu un randament sporit. Trebuie să vă spun că experiențele diferitelor state membre sunt foarte diverse. Portugalia, după ce a aderat la politica comună de pescuit, și-a redus efortul de pescuit cu 30% și capturile s-au redus cu 40%. În același timp, uh, Marea Britanie, Olanda, uh, Franța, Danemarca și-au sporit uh, pescuitul cu 40%. Situația diferă foarte mult de la o țară la alta. Există țări în care veniturile nu au crescut. Problemele legate de venituri decurg din creșterea costurilor. Costurile cresc și sigur că s-a traversat și o criză. Comisia a propus uh, scoaterea din uz a navelor în, în contextul crizei. Aș vrea să vă întreb ce uh, planuri aveți pentru a crește veniturile pescarilor. Doamna Damanachi, trei minute. Mulțumesc. Politica comună a pescuitului este o politică comună, ceea ce se menționează și în tratate și voi respecta acest lucru. Pe de altă parte, trebuie însă să ținem cont și de situația specifică din fiecare țară în parte. Trebuie să rezolvăm problemele de pe teren pentru a identifica soluțiile cele mai adaptate. Este adevărat că Portugalia și-a redus drastic flota media Uniunii Europene a fost de 2% pe an, ori uh, în Portugalia flota s-a redus cu un procent aproape dublu. E adevărat că se pune și problema productivității, mă voi uita la statistici și voi vedea care este cea mai bună soluție. În uh, politica comună a pescuitului trebuie identificată însă o soluție. Nu sunt pentru renaționalizarea politicii comune a pescuitului nu numai pentru că consider că ar fi contraproductiv, ci și pentru că nu cred că putem da înapoi. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, cred că cifrele sumbre pe care le-ați menționat se leagă de faptul că o mare parte din flota portugheză este alcătuită din vase foarte mici și tocmai de aceea trebuie să venim cu o nouă politică pentru navele de mici dimensiuni. Pescarii trebuie să fie stimulați să își modernizeze echipamentele și vasele de pescuit. Trebuie să vedem cum putem acorda stimulente pescarilor pentru a se menține capturile Trebuie să vedem, de asemenea, cum putem coopera cu Direcția Generală Dezvoltare Generală, Dezvoltare Regională, pentru a menține capturile și pentru a crește productivitatea. De asemenea, trebuie să cooperăm cu organizațiile de producători. Știu că organizațiile de producători nu uh, acoperă toți pescarii și toți producătorii, însă acopere 57% din Uniunea Europeană. Nu știu care este procentul pentru Portugalia, însă nu cred că este foarte departe de media europeană. Trebuie să vedem, deci, cum putem adapta instrumentele generale la problemele cu care se confruntă statele membre impresia mea este că problemele cu care se confruntă Portugalia sunt similare cu problemele cu care se confruntă celelalte țări mediteraneene. Trebuie să vedem, deci, cum îi putem ajuta pe pescarii mici să supraviețuiască. Vor exista derogări și excepții. Există deja o excepție legată de controle. Vasele de mici dimensiuni nu trebuie să aplice regulile imediat Doamnă comisară, revin la întrebarea legată de creșterea veniturilor. Când veți schimba organizarea comună a piețelor? În uh, răspunsul scris ați spus că OCP-ul trebuie să fie reformat în cadrul unui pachet uh, general. Acest pachet va avea mai multe faze de aplicare? Organizația, organizarea comună a piețelor a trebuit deja să fie reformată în trecut. Aș vrea să știu când se va face această reformă. Doamna Damanachi, un minut. Da, este adevărat că reforma organizării comune a piețelor în sectorul pescuitului a fost amânată. Însă am considerat că Trebuie ca această organizare să decurgă din reforma uh, politicii comune a pescuitului. Ar fi fost uh, prost dacă am fi început uh, cu politica comună a pescuitului. Spun încă o dată, vor exista reforme, însă reformele uh, vor trebui să ducă la identificarea cel mai bunor instrumente pentru o politică comună a pescuitului și subliniez comună. Vom ține cont de situațiile diverse din țările membre și de interesele diverse, pentru că îmi dau seama că sunt interese diverse. Mulțumesc. Domnul Faraj, coordonatorul grupului EFD. Doamnă Damanache, spus că politica comună de pescuit a fost o reușită, însă din perspectiva britanică nu a fost decât un dezastru. Zeci de mii de slujbe s-au pierdut din cauza organizației, organizării comune a pieței, iar flota britanică nu poate acum să aibă decât o cincime din capturile de pește care trăiesc în apele noastre teritoriale. Un acces egal la resurse comune, uitați la ce a dus pentru cod, cotele sunt la un nivel derizoriu. Flota britanică nu poate, decât, uh, nu poate să captureze decât 7%. Pentru noi a fost un dezastru, rata de aruncare a peștilor în apă e un dezastru și Marea Britanie a avut foarte mult de pierdut. Există însă și anumite um, avantaje. Pescuitul uh, de agrement în mare e un sport uh, foarte sănătos, de exemplu în Franța și în Marea Britanie. Totul se pare că s-ar întâmpla așa cum trebuie, însă din senin a apărut articolul 47 pentru a reglementa și acest sector al pescuitului de agrement marin. Comisia spune însă că statele membre au puteri discreționare în ceea ce privește acest pescuit, însă Până la urmă, au spus că toți ei vor controla întreaga situație, deși statele membre au cerut uh, competențe. Deci aș vrea să știu în următorii 5 ani ce veți face pentru a avea un regulament pentru reglementarea sectorului de pescuit uh, de agrement marin. Doamnă Damanachi, mulțumesc. Într-adevăr, uh, îi mulțumesc uh, și recunosc faptele despre care vorbește domnul Faraj în uh, țara dumnealui. Însă eu nu cred că situația s-a deteriorat din cauza politicii comune de pescuit. Există greutăți peste tot în lume, toate țările se confruntă cu probleme și încercăm să le soluționăm cât mai uh, bine. În ceea ce privește datoriile mele, vă pot asigura că eu nu voi discrimina statele membre. Nu vă pot. Uh, eu nu am cum să fac diferența între țări în detrimentul unora sau în beneficiul altora. Va trebui să ne gândim la beneficiile pentru toate bazinele europene și la um, factorii pentru regionalizarea pescuitului. În ceea ce privește pescuitul de agrement marin, Aș vrea să vă spun că eu nu am de gând să includ pescuitul de agrement marin în politica mea pentru a acoperi și alte țări. Eu cred că există suficiente regulamente în fiecare stat și, după părerea mea, e o competență națională. Fiecare stat trebuie să facă ceea ce crede de cuvință. Voi fi însă sinceră, rezultatele pescuitului de agrement marin sunt de asemenea luate în calcul atunci când oamenii de știință evaluează nivelul de stocuri de pește. Trebuie să includă și pescuitul de agrement marin pentru a vedea care este situația stocurilor, însă nu va exista un regulament comunitar privind pescuitul de agrement marin. Domnul Faraj, din nou. Doamna comisar, poate că ar fi bine ca măcar o dată să facem o analiză costuri-beneficii, să vedem cât de mult contribuie pescuitul de agrement marin la economiile locale. Nu e vorba doar de oameni care ies să, să pescuiască pe ocean, e vorba de toată industria auxiliară care se dezvoltă. După părerea mea, acest sector contribuie mai mult la industria britanică decât uh, sectorul de pescuit industrial. Aș vrea și o analiză de impact pentru a vedea dacă unele din propunerile discutate ar fi costisitoare pentru industrie. Eu cred că s-ar pierde multe locuri de muncă adiționale, de aceea e nevoie de un astfel de studiu costuri-beneficii. Doamna Tamanaki. Domnule Farage, și eu aș dori să se efectueze o astfel de analiză cost-beneficiu costuri-beneficii pentru toate aspectele din politica comună de pescuit. De altfel, e unul din punctele noastre slabe care ar trebui soluționate. Trebuie de asemenea făcute evaluări ex post asupra tuturor aspectelor din politicile noastre pentru a avea niște dovezi științifice vă propun că dacă mă veți sprijini să devin comisar, voi face analize a tuturor aspectelor legate din politica comună de pescuit. În ceea ce privește acum pescuitul de agrement marin, am anumite ezitări în ceea ce privește o astfel de analiză. Cred că am Asta ar însemna că trimitem un anumit mesaj, că transmitem un anumit mesaj și anume cel de a reglementa în domeniu și nu este cazul. Are cuvântul acum domnul Leper pentru neafiliați două minute. Doamna comisar, în răspunsurile scrise spuneți că vă doriți echilibrarea flotelor și resurselor, protejând în același timp uh, scuitul artizanal. Pe 20 octombrie, Consiliul European a adoptat un calendar uh, pentru uh, suprimarea taxelor vamale pentru importuri. Europa importă 64% din uh, pește și mă întreb dacă măsura aceasta nu este o adevărată trădare la adresa pescuitului artizanal pescui, pe, pescarii europeni sunt uh, supuși la cote, în timp ce pescarii din alte țări nu sunt supuși același uh, constrângeri. Oare nu cumva uh, se pune în pericol pescuitul artizanal și nu se pun în pericol rezervele mondiale? Or, Comisia Europeană și-a propus din potrivă protejarea acestor resurse. Pescarii sunt uh, îngrijorați de pescuitul ilegal. Care sunt măsurile pe care le veți lua pentru a lupta împotriva pescuitul ilegal? Doamna Naki, trei minute. Mulțumesc, domnule Le Pen, pentru întrebare. Sunt uh, conștientă de tradiția familială pe care o aveți în domeniul pescuitului și știu că și dumneavoastră sunteți pescar uh, amator. Sunt uh, sigură că sunteți la curent cu situația. Nu cred că comisiei revine responsabilitatea acestui domeniu. Uh, Pescuitul amator nu ține de competența Uniunii Europene și nu intenționez să-l aduc uh, în sfera de competență a Uniunii Europene. Însă, sigur că răspunde repercusiunile uh, pescuitului asupra mediului înconjurător și din acest punct de vedere nu vor exista discriminări. Nu contează dacă sunt vase mici sau mari, contează cât poluează și această poluare are costuri care trebuie suportate. Nu uh, putem accepta prejudicii un vas mare nu poluează foarte mult dacă dispune de echipamentele adecvate. Un vas mic, dacă nu dispune de echipamentul potrivit, poluează modul, eh, poluează mediul. E vorba despre emisii și trebuie să fim corecți atunci când vine vorba despre acest lucru. În ceea ce privește aplicarea politicii, acesta este un subiect vast, noul regulament intrat în vigoare ne dă posibilitatea de a avea un sistem de puncte un uh, sistem de puncte atunci când vine vorba despre aplicarea regulilor și dacă este aplicat va fi mult mai eficace această, acest regulament cu privire la controle reunește mai multe regulamente, simplifică situația și dă inspectorilor posibilitatea de a efectua o inspecție reală. De asemenea, îi răsplătește pe cei care respectă regulile. Cred că este un instrument uh, eficient. Știți că am avut probleme legate de uh, aplicarea legislației în trecut, cred că vom putea îmbunătăți situația pe viitor. După cum știe foarte bine domnul Le Pen, chiar și Curtea de Conturi a avut observații negative cu privire la aplicarea politicii pescuitului și vom vedea în ce măsură nou regulament ne va ajuta să rezolvăm situația. Aveți întrebări suplimentare, domnule Le Pen? Vă mulțumesc că ați menționat uh, originile mele familiale și tatăl meu și bunicul meu au fost uh, pescari, iar eu am fost... Uh, eu însumi am lucrat pe un vas de pescuit. Francezii sunt împotriva cotelor transferabile pentru că duc la dispariția vaselor mici de pescuit. Joe Borg era pentru aceste cote individuale transferabile. Care este poziția dumneavoastră? Dacă se instituie o piață de cote, este, va fi rezervată europenilor? Și ce va împiedica o firmă europeană să cumpere cote și să le vândă unei întreprinderi dintr-o țară terță? Doamna Daminachi, Damanachi, un minut. voiam uh, să mă refer la faptul că tatăl dumneavoastră a făcut uh, această meserie în condiții foarte dificile. Revin la cotele transferabile. Este o chestiune foarte importantă. La ora actuală nu există un astfel de sistem. Există însă în anumite țări. Danemarca, de exemplu, consideră că sistemul acesta, cu regulile și uh, restricțiile sale, are succes. Avem și un exemplu negativ, uh, și anume acela al Islandei. Sistemul s-a prăbușit în Islanda din cauza măsurilor luate acolo. Vă asigur că vom avea o discuție detaliată Nu pot spune că voi fi împotriva drepturilor transferabile. Nu am dreptul să mă implic. Sunt de acord însă că trebuie să ne asigurăm că nu ne vom uh, confrunta cu distrugerea vaselor mici de pescuit. Mulțumesc! Un minut, uh, doamna Batraoneveș. Mulțumesc, bună ziua tuturor, bună ziua doamnă Damanachi, în mod special. Vă urez mult succes uh, și dumneavoastră și industriei pescuitului. Ultima reformă din 2002 a politicii pescuitului a identificat niște probleme grave și nu le-a rezolvat aceste probleme. Sunt capacitate excedentară, investiții mult prea mari care afectează părți ale flotei comunitare, fără ca să existe o descriere specifică a celor două fenomene. De asemenea, supraexploatarea anumitor stocuri de pești și irosirea peștilor datorită unor modele de gestionare greșite. Așadar, următoarea reformă trebuie să fie una de profunzime. Care sunt prioritățile dumneavoastră pentru această reformă? În ce direcție ar trebui să meargă? Înspre decentralizarea deciziilor, prin diversificarea modelelor de gestionare? Mulțumesc. Două minute pentru răspuns. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Patrao Neves pentru întrebare. Știu că dumneavoastră sunteți responsabilă de un element foarte dificil și anume pregătiți raportul asupra cărții verzi și știu că deja aveți sute de amendamente depuse. N-am avut încă ocazia să citesc toate amendamentele, cred că sunt mai mult de 300, dar m-am uitat la proiectul de raport al doamnei Patraoneves. Cred că are multe idei bune pe care aș dori să le iau în considerare și eu. Cum vom face această reformă? Prioritățile Prioritatea noastră este de a eficientiza legislația, de a o face mai eficace. S-ar putea spune că eu încerc aici să uh, fac uh, quadratura cercului, dar eu am să încerc să păstrez tradiția grecească a geometriei și să fac tot ce pot, pentru că uh, avem aici interese conflictuale. Toată lumea știe acest lucru, avem interesele consumatorilor, pe de-o parte, ale pescarilor, ale micilor pescari și, de asemenea, interesele industriei și ale industriei prelucrătoare. Ca să nu mai menționăm interesele industriei uh, Uh, turismului din zonele costiere și nu este ușor să găsești un echilibru între toate acestea. Sunt uh, sigură că dumneavoastră, ca și parlamentari, știți toate aceste lucruri. Prioritățile noastre pot să fie axate pe cele patru cuvinte cheie la care m-am referit în introducerea mea. Vom face tot ce putem pentru a asigura durabilitatea, vom face eforturi pentru a crește responsabilitatea democratică, ce va acoperi și decentralizarea și regionalizarea pe care le-ați menționat. Vom încerca să avem o mai bună conformitate și vrem să avem cele mai bune instrumente de politică posibile. Sigur că acest lucru este o provocare, dar vom face tot ce putem lucrând mână-mână cu dumneavoastră. Dacă doriți o, să puneți o întrebare suplimentară, nu Patrauneves, mulțumesc. M-am referit la descrierea și localizarea flotelor. În decizia de a găsi un echilibru între flote costiere și flote um, de uh, ape adânci, aveți niște criterii pentru o distinție pe viitor? Uh, a, și în ceea ce privește modelele, planificați să investiți în studii care să evalueze rezultatele acestor sisteme diferite. 30 de secunde pentru răspuns, doamne Damanachi. Cred că această distinție între pescuitul de agrement și cel industrial este una foarte simplă. Pentru mine, un pescar amator este un om care nu vinde peștele pe care îl prinde. Distinția între pescuitul la scară mică și pescuitul industrial este puțin mai dificilă. Există criterii mai complexe și acestea trebuie dezbătute în cadrul PCP. Până acum am folosit criterii ca mărimea navelor, de asemenea, nu am permis navelor mici să aibă uh, echipament uh, suplimentar. Benuta. Domnul Milana, un minut. Aș vrea să vă urez uh, bun venit, stimată doamnă Damananchi. Dumneavoastră ați fost uh, deputat uh, de foarte multe ori și văd că vă descurcați mult mai bine atunci când trebuie să răspundeți oral la întrebări decât în scris. În Europa se consumă în jur de 5 milioane de tone de pește produs prin aquacultură. În ultimii ani, prin politicele, s-a văzut că există foarte multe carențe. Iar Comisia va transmite Parlamentului anumite sugestii pentru a corecta situația din aquacultură. Credeți că va exista, va fi nevoie de un uh, regulament specific pentru aquacultură? Va fi nevoie de resurse specifice atât uh, din fond cât și din afara acestea? Doamnă Damanache, aveți două minute. Mulțumesc, domnule Milano, pentru întrebare. Domnule Milano, mă scuzați. Acuacultura este un lucru la care vreau să mă refer de la bun început. Înțeleg că în curând va exista și un raport pe această temă. După părerea mea, acest sector trebuie dezvoltat cât mai mult cu putință. Noi nu producem decât 1,2 tone de produse de aquacultură și importăm 5,5 tone. Iar uh, în Spania acest procent a crescut cu 0,1%, însă în alte țări chiar și cu 7 sau 8%. Deși nu a existat o politică centralizată pentru acuacultură și mai multe direcții generale sunt implicate, va trebui să vedem ce putem face pentru a coordona acest sector. Mă voi deplasa în statele membre, voi uh, lua legătura cu autoritățile de acolo pentru a vedea cum putem uh, uh acționa. În ceea ce privește Carta Verde, vom vedea dacă putem avea o politică de acuacultură comună și un fond în acest sens. Domnul Mali Milana, sunteți de acord cu ideea că în acest sector trebuie reformate uh, normele. Politica de acuacultură se face acum prin zeci de regulamente. Nu credeți că ar trebui puse la oaltă toate aceste regulamente pentru a avea uh, o normativă, norme comune? Da, sunt de acord cu această idee, domnule Milana. Uh, foarte multe departamente și instituții se ocupă de aquacultură, cele de mediu, de transporturi, de sănătate, printre alte direcții generale. Bineînțeles, nu vrem să le luăm din prerogative acestor direcții generale, însă e clar că trebuie pusă la oaltă toată această legislație pentru a consolida sectorul. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Haglund, vicepreședinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Damanaki, Aș vrea să vă rog să ne spuneți mai multe despre relația între UE și celelalte țări, țările terțe, acordurile de pescuit și drepturile omului pe care Uniunea Europeană dorește să le promoveze. Mă refer, de exemplu, la acordul de pescuit cu Guinea, pe care l-am respins în toamnă aici la Comisia de Pescuit. Ce credeți despre această situație și alte cazuri asemănătoare care pot apărea pe viitor? De asemenea, ceea ce vrește focile și cormoranii și uh, pagubele pe care le cauzează pescuitului de mici dimensiuni. Ce credeți? Doamnă Damanachi. Mulțumesc, domnule Hagland. În ceea ce privește acordurile internaționale, dați-mi voie să spun că, într-adevăr, e loc de mai bine politica noastră trebuie să fie cât mai bine adaptată și este unul dintre capitole incluse în reforma politicii comune a pescuitului. Acordurile acestea sunt un instrument esențial. 50% din bugetul total este alocat acordurilor internaționale. ar fi bine să le modificăm, deci pentru a ajuta sectorul uh, pescuitului și pentru a sprijini și țările care se află într-o situație dificilă, mai ales în ceea ce privește drepturile omului. Trebuie deci să folosim acest instrument. Salut uh, decizia Parlamentului European în ceea ce privește Guinea. Cred că Parlamentul European a avut o contribuție crucială la politica noastră. Cred că trebuie să purtăm o dezbatere cu privire la politici atunci când, vin vorba de când vine vorba despre acorduri, pentru că drepturile omului trebuie să fie esențial atunci când se încheie acorduri. Și acest lucru este în beneficiu tuturor, nu doar în beneficiul sectorului pescuitului, ci și în beneficiul celor eh, partenere. Acestea nu fructifică întotdeauna la maxim acordurile, însă trebuie să continuăm pe această cale și să facem cât mai multe eforturi în acest sens. Mulțumesc, uh, doamna Damanache, pentru răspunsul noastră cu privire la acordurile cu țările terțe. Puteți să vorbiți mai parat despre prădătorii marini? În ceea ce privește focile și cormoranii. Nu cred că această chestiune ține de competența Comisiei Europene și de competența Uniunii Europene. Acest aspect uh, ține de competența statelor membre forțele membre încearcă să rezolve chestiunea după cum consideră de cuvință. Însă atunci când vine vorba despre ce pot uh, face eu, mm, spuneam că în ceea ce privește cormoranii mai ales, răspunderea este a țărilor membre, în ceea ce privește focile, există o politică și trebuie aplicată cum trebuie. E posibil ca anul viitor să putem comanda o evaluare de impact uh, în ceea ce privește mediul și pescuitul pentru a lua deciziile potrivite. Domnul Hacton. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Ați spus în introducere, ați vorbit despre credibilitatea noastră care este miza acum. Când vă refereați la conformitate? Politica comună de pescuit nu are niciun fel de credibilitate în Scoția, pentru că Deja de 30 de ani o utilizăm și am suferit uh, doar daune economice și sociale în comunitățile noastre de pescar. Ați putea să-mi spuneți mie și cetățenilor din Scoția cum credeți că reforma PCP sub îndrumarea dumneavoastră ar putea să schimbe situația? În al doilea rând, când vorbiți despre descentralizare, ați spus că vreți să găsiți soluții adaptate pentru bazinele mărilor. Așadar, logica fiind aceasta, concluzia nu ar fi că națiunile care au uh, flote de pescuit ar, fi trebui, ar trebui să fie cele care să decidă asupra gestionării pescuitului pe viitor, acești, pentru că aceștia au cel mai mult de câștigat din conservare. Ar trebui să fie stimulați. Doamna Damanachi, două minute. Respect opiniile exprimate de către colegul nostru cu privire la eșecurile politicii comune de pescuit, dar cred că au fost totuși și niște rezultate pozitive, care sunt relevante și în cazul Scoției. Într-o oarecare măsură, datorită politicii noastre comune, s-au redres, redresat cifrele um, socurilor de bacaliar albastru, aceste stocuri au ajuns acum deasupra nivelurilor durabile. De asemenea, uh, acest lucru este valabil și cu privire la cambulă. Stocurile au crescut cu 40%. Așadar, există și exemple pozitive. Imaginea nu este exclusiv sumbră. De asemenea, limba de mare din Golful Biscaya a avut aceeași evoluție. Eu înțeleg, sigur că este important ca pescarii din Scoția să simtă că sunt implicați, că opinia lor este luată în considerare și că înțelegem care sunt nevoile lor. În ceea ce privește propunerile pentru reforma PCP, trebuie într-adevăr să uh, acordăm mare importanță regionalizării. Trebuie să vedem cine vor fi decidenții cu privire la bazinele mărilor. Acest punct este deschis discuției. Înțeleg că dumneavoastră ați dori ca statele membre Uh, riverane, să, riverane bazinelor maritime respective să aibă uh, putere de decizie. Nu cred că putem să acceptăm, acceptăm acest lucru pentru că ar încălca tratatele și, de asemenea, ar pune sub semnul întrebării aspectul comun al politicii noastre comune de pescuit, dar trebuie să găsim, sigur, cele mai bune soluții. Mulțumesc, 30 de secunde pentru o întrebare suplimentară. Nu credeți că ar trebui să punem sub semnul întrebării aspectele comune ale politicii dacă se poate dovedi așa cum cred eu, că această politică nu a funcționat, nu e cam dificil să le explici comunităților de pescar că trebuie să facem lucrurile într-un anum, într anume mod pentru că tratatul pare să indice astfel. Nu puteți să acceptați că partea rolului dumneavoastră este tocmai ca din când în când să spuneți că există probleme în tratat și să vă asumați responsabilitatea. Doamna Damanachi, 30 de secunde pentru răspuns. Eu sunt obligată să respect tratatul, dar tratatul însuși stipulează că întreaga politică poate fi discutată. Și asta facem. Nu dezbatem doar uh, domeniile în care au existat eșecuri și pe baza tratatului revizuim întreaga politică comună de pescuit. Aceasta este ideea din spatele cărții vers. De aceea vorbim despre o reformă solidă a PCP. Aceasta fi dezbaterea noastră. Domnul Stevenson. Vă mulțumesc. Doamna Tamanaki, Mă simt înșurat să scul că dumneavoastră vreți să duceți la bun sfârșit reforma politicii comune de pescuit, mă refer la regionalizare aici. Protocolul de la Amsterdam privind subsidiaritate spune că descentralizarea trebuie să se facă de către statele membre. Să cum veți surmonta acest obstacol și cum vă veți asigura că prin gestionarea pescuitului nu se, prin gestionarea pescuitului se va elimina acea microgestiune impusă de Bruxelles care a fost dezastroasă. Mulțumesc, domnule Stevenson. Tratatul stipulează că această politică nu are cum să fie renaționalizată și de aceea de la bun început am spus lucrurilor pe nume și am încercat din răsputeri să fac diferența între a reda alte competențe statelor membre și regionalizare, cuvânt folosit în Cartea Verde. E o cu totul altă mâncare de pește. Nu e vorba de a le da Uh, înapoi anumite puteri statelor membre, însă ar trebui să existe posibilitatea ca anumite aspecte detaliate ale deciziilor să fie luate la nivel local pentru a permite o mai bună implicare a statelor membre. Iar experții juridici spun că așa ceva e posibil și de aceea am și inclus aceasta în Cartea Verde și de aceea am discutat despre cum putem ajunge la acest rezultat. Însă sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Stevenson, nu avem cum să dăm înapoi competențe statelor membre. 30 de secunde pentru o altă întrebare. Doamnă Damanaki, ne puteți asigura că un um, sistem de gestiune unic pentru toți nu va fi um, sistemul pe care dumneavoastră îl veți uh, pune în aplicare și îl veți sprijini? Doamnă Damanaki. Ați spus uh, dumneavoastră că trebuie să evităm microgestiunea. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, însă e clar că nu putem avea un sistem unic pentru toată lumea. Avem nevoie de soluții pe măsură pentru anumite bazine speciale. Eu cred că putem combina aceste două elemente fără niște reguli militarești, uh, și fără să ne întoarcem la nivelul de microgestiune din trecut. E clar că va fi foarte greu și sper că vom reuși să găsim soluția cea mai bună. Are cuvântul acum domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă întorc la problema descentralizării. Doamnă comisară desemnată, tocmai ați spus că sunteți împotriva renaționalizării politicii comune a pescuitului sunteți pentru o politică comună a pescuitului. Știm cu toții că una este politica și alta sunt costurile. Ce părere aveți despre pericolul renaționalizării costurilor politicii comune a pescuitului? Doamna Damanachi, am vorbit despre nevoia unei politici comune și cred cu adevărat că Proiectul european conține prevederile și garanțiile necesare pentru o împărțire corectă a poverilor. Am uh, susținut uh, acest proiect mult timp și cred că există garanții. Voi susține toate propunerile comisarilor uh, competenți. Întrebare suplimentară? Vă întrebam care este reacția dumneavoastră la pericolul reducerii bugetului din Fondul European de Pescuit? Și ce părere aveți despre permanentizarea derogării din 2002, și anume limita celor 12 mile marine? Și cum rămâne cu acordul cu privire la platforma continentală de dincolo de uh, limita celor 12.000. Sigur că vom respecta Convenția Națiunilor Unite. Există situații diferite. În Marea Mediterană se aplică sistemul conform căruia uh, Uh, există cele 12 mile maritime, să existe țări care au zone exclusive care sunt la 200 de mile. Deci vom uh, respecta aceste diferențe. Mulțumesc. În sfârșit, domnul Salavracos, un minut. un Δαμονάκη, Θεωρώ ότι η παρουσία σας εδώ ήταν πολύ ικανοποιητική και παρά το ότι είμαστε... Doamna Damanaki, cred că prezența dumneavoastră este una mulțumitoare, chiar dacă în Grecia aparținem unor partide politice diferite. Eu am admirat întotdeauna um, spiritul dumneavoastră, mintea dumneavoastră extraordinară și eforturile pe care le-ați făcut, propunerile pe care le-ați făcut. În ceea ce privește Marea Mediterană, Există unele state în bazinul acestea care nu sunt state membre ale Uniunii Europene. Nu există zone economice exclusive și ca viitor comisar, cum vă veți asigura că pescarii au oportunități egale în aceste ape, pentru că pescarii noștri trebuie să respecte niște cerințe legislative detaliate foarte stricte, dar ei concurează cu niște pescari care nu sunt în Uniunea Europeană și nu trebuie să uh, îndeplinească aceleași reguli care pescuiesc ilegal, tocmai în apele în care pescă și pescarii noștri. Două minute pentru răspuns. Mulțumesc colegului meu pentru aceste cuvinte frumoase. Problema pe care o menționați este una gravă, afectează Grecia, dar nu doar Grecia, ci și alte multe state din bazinul Mediteranei. Pentru că pescarii noștri din Mediterană se află în fața unei uh, concurențe uh, neloiale din partea altor pescari, nu doar în Mediterană, de fapt, nu doar uh, Uniunea Europeană are coastă uh, la Mediterană, ci și alte țări care nu au uh, neapărat o bună voință și o disponibilitate în ceea ce privește respectarea tratatelor internaționale. Cred că cea mai bună modalitate de abordare este dialogul. Trebuie să utilizăm toate opțiunile pe care le avem. După cum știți, Uniunea Europeană este implicată în uh, organismul cu privire la uh, Mediterană. Suntem membri în GFCM și în ICAT unde sunt prezente toate țările din Mediterană și Turcia. Este foarte important să ne exercităm acolo influența pentru a uh, ne asigura că toată lumea respectă regulile. De asemenea, trebuie să fie foarte clar că Uniunea Europeană, care este cel mai mare importator de pește din lume, nu poate să importe produse uh, piscicole ilegale. Nu putem să uh, Uh, permitem ca produse piscicole INN să intre pe piața noastră. Trebuie să punem în aplicare regulamentele pe care le avem. În acest cadru trebuie să găsim cea mai bună soluție posibilă pentru toată lumea. Pentru că scopul final este de a îi proteja pe pescarii noștri și vă asigur că voi face tot ce pot pentru a îndeplini acest obiectiv. Sper că Convenția ONU, UNCLOS, cu privire la legea mărilor, va uh, impune o modalitate de lucru corectă în Marea Mediterană. Mulțumesc, domnule Salavracos. Întrebarea mea a primit răspuns. Nu mai vreau să întreb altceva. Mulțumesc. Domnul Cadec, vicepreședinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă Damanachi. Nu sunt uh, singura persoană care crede că, dat fiind uh, starea actuală a lucrurilor, nu avem cum să, pun, să introducem un sistem de cote individuale transferabile. Pescarii din Bretania, de exemplu, îmi spun uh, frecvent care sunt temerile lor legate de un astfel de sistem. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră sunteți de acord ca în cadrul tratatului de la Lisabona să se definească din nou pescuitul artizanal de către Consiliu și Parlamentul European pentru uh, a face față acestor exigențe de care depinde supraviețuirea sectorului de pescuit uh, neindustrial. Doamnă Damanachi, două minute. Vă mulțumesc, domnul Lecadec. E adevărat că sistemul de cote individuale și de transfer de cote e destul de problematic și înțeleg îngrijorările pescarilor din Bretania. Există state membre, așa cum spuneam și mai înainte, care aplică acest sistem, însă avem nevoie de niște condiții și niște restricții și există deja astfel de mecanisme. Danemarca, de exemplu, nu permite ca aceste drepturi individuale să fie transferate către navele de pescuit de dimensiuni mai mari. Acestea sunt, aceste drepturi sunt doar pentru navele mai mici există și o limită de 5% în anumite cazuri. Țările care aplică acest sistem pot să găsească calea cea mai bună de a o face și cu siguranță vom face tot posibilul pentru a proteja pescuitul la dimensiuni reduse. Domnule Cadec, aveți dreptate, trebuie să definim pescuitul artizanal uh, și în cadrul reformei PCP vom discuta despre acest lucru, deoarece mulți factori trebuie luați în calcul, cum ar fi lungimea navei, mărimea năvodului și problema proprietarului. Dacă cineva are sute de nave mici, situația se schimbă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Va trebui să discutăm și să ajungem la o definiție a, pescu- a pescuitului artizanal pentru a avea condițiile cele mai bune pentru acest sector. Domnul Cadec, s-a mai vorbit despre un alt subiect. Există o contradicție reală între politica de gestionare, de gestionare durabilă a resurselor și deschiderea pieței. 60% din produsele pescicole consumate nu e vin din țări terțe. Cum sprijiniți comercializarea produselor uh, europene prin respectarea unor norme sanitare, ecologice stricte, norme nerespectate de către țările terțe? Domnule cadet, în funcție de statisticile pe care le-am eu, situația e și mai gravă. 70% din produsele piscicole consumate în Uniunea Europeană sunt importate. importate. Dumneavoastră ați pus punctul pe ei. Eu cred că putem avea o abordare agresivă, defensivă, deoarece avem nevoie de o reglementare a pescuitului implementată de DG Sănătate și din punct de vedere comercial avem niște regulamente foarte clare. Ar trebui să insistăm asupra acestui lucru pentru ca produsele piscicole ilegale să nu intre pe piața noastră. De asemenea, să fim agresivi în ceea ce privește etichetarea și coetichetarea produselor piscicole. E important ca în Europa consumatorii să știe ce anume cumpără. E important ca ei să știe că pescuitul s-a făcut în condiții igienice și că pot avea încredere în ce consumă. Are cuvântul doamna Andres Barea. Mulțumesc, doamnă președinte, bun venit, doamnă Tamanaki. Avem niște provocări importante pentru UE și pentru întreaga lume. E vorba de pescuit, de durabilitate și ne confruntăm cu o criză în acest sector. Dumneavoastră ați vorbit despre credibilitate și despre necesitatea de a progresa. Credeți că dacă vom schimba eforturile de pescuit, vom reuși să atingem obiectivele din viitorul PCP? În ceea ce privește acum acordurile comerciale de pescuit și democratizarea acestor țări, cum credeți că se va putea ajunge la democratizare? Acum am o altă întrebare legată de rolul femeilor în pescuit. V-ați gândit la acest lucru? Trei întrebări, doamnă Damanachi, v-au fost uh, adresate. Ca ξεκινήσω από Αν δεν έχουμε χρόνο, τουλάχιστον έχω πει κάτι. În ceea ce privește femeile, am uh, cerut statistice relevante pentru că sunt uh, interesată. interesată. Numai 4% dintre pescari sunt femei în Uniunea Europeană. Însă, în întregul sector uh, lucrează 26% femei, pentru că femeile lucrează în sectorul de prelucrare. Anumite femei sunt implicate în uh, consiliile uh, consultative regionale și anumite femei au solicitat un statut mai bun decât cel actual. Va trebui să discutăm despre asta când vom discuta despre reforma acestor consiliu, aceste consilii. Sunt de acord uh, cu faptul că criza a afectat sectorul, a crescut prețurile și a afectat consumul va trebui să vedem în ce măsură putem proteja sectorul și întrebarea este cum putem să-i uh, protejăm pe cei mai vulnerabili, pe pescarii mici, pe cei care nu pot să se confrunte cu uh, criza. Sunt de acord cu cele spuse în ceea ce privește democratizarea și acordurile internaționale. Aș vrea un comentariu. Eu am vorbit despre fortul de pescuit. E ceva măsurabil. Ați dori să avem niște obiective care pot fi măsurate, doar ce politica nu a funcționat? Și cum facem ca rolul femeilor să fie mai vizibil, domnul Damanachi? Mulțumesc. Trebuie să încercăm avem 88 uh, de, mii de vase, știm care sunt uh, caracteristicile flotei, însă nu avem uh, date legate de supracapacitate. Trebuie să fim cinstită cu dumneavoastră. Adesea folosim uh, cifrele legate de capturi pentru a determina supracapacitatea și de aceea e nevoie de analiza experților. Reimers. Domnul uh, Reimers. Doamna Reimers, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Damanache. Sistemul pentru controlul uh, capturilor totale se bazează pe niște măsuri foarte stricte pentru pescari și aceștia nu au avut rezultatul scontat eu cred că ar trebui să implicăm pe pescari și să, intră, să introducem și un sistem de recompense pentru îndeplinirea cerințelor, pentru că astfel am putea să obținem niște rezultate mai bune. Așadar, întrebarea mea este ce fel de stimulente ați putea să vă imaginați în comisie pentru ca pescarii să uh, respecte cerințele PCP, cum dorește comisia să îi implice mai bine pe pescari în comunicare. Doamna Damanaki, Sunt de acord cu doamna Reimers. Dacă cineva este implicat în luarea unei decizii, atunci persoana respectivă va fi mult mai pregătită să pună în aplicare decizia respectivă. Trebuie să privim acest lucru în contextul condițiilor existente. Ați vorbit despre stimulente. Stimulentele sunt uh, componente ale politicii noastre. Noul regulament INN se bazează pe conformitate și include un sistem de puncte, pentru că dorim să existe un astfel de factor de stimulente, uh, nu doar uh, penalități și sancțiuni. Dacă există o penalizare, dar persoana respectivă care nu a respectat cerințele își schimbă comportamentul, atunci aceasta, penalizarea poate să fie retrasă. Cred că vorbiți și despre stimulentele cu privire la tacuri și cote. Dați-mi voie să vă spun că noi am stabilit tacuri și cote pe, per stat membru, iar statele membre pot să includă anumite stimulente. Unele țări fac acest lucru. Vom consolida acest aspect al recompenselor, recompenselor al stimulentelor, astfel încât cei care respectă regulile să fie recompensați. Doamna Reimers, doriți să adresați o întrebare suplimentară? Nu? Atunci trecem. Uh, cred că puteți să... Da. Vom continua. Ne-am încadrat foarte bine în timp voi da dovadă de mai multă bunăvoință în ceea ce privește timpul, însă vă rog să nu abuzați. La sfârșit, doamna Damanachi de asemenea va avea mai mult timp la dispoziție dacă va dori pentru a aduce lămuriri. Domnul Valesa, un minut, are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Damanaki, provin din uh, Polonia, din orașul Gdansk, uh, de la Marea Baltică. Aș vrea și avea o întrebare legătură cu această regiune. Pescuitul din Marea Baltică are în jur de 400 de vase mai mari și 900 mici. A, mai mici. Asta înseamnă 900 de, uh, mă scuzați, peste 1000 de locuri de muncă plus uh, alte câteva sute de locuri de muncă în sectorul de prelucrare. Asta înseamnă că această regiune depinde foarte mult de pescuitul codului Baltic. Însă, în ciuda programelor de protecție, stocurile sunt în scădere. Mă refer la codul Baltic. Ce măsuri credeți că ar trebui luate pentru ca pescuitul de cod să se facă într-un mod mai selectiv pentru a Uh, ocroti această specie și pentru a stimula regenerarea sa. Doamna Damanache, înțeleg uh, situația specială de la Marea Baltică și cât de important este pescuitul pentru economia Poloniei. Înțeleg, domnule Valesa, la ce vă referiți, însă trebuie să vedem care va fi viitorul Mării Baltice și a sectorului de pescuit. Uh, acest viitor va depinde de suficiente stocuri. Acestea vor trebui să fie suficiente pentru a permite pescuitul. Dumneavoastră v-ați referit la codul Baltic. Noi avem un program multianual pentru această specie, program care a început să dea roade. Am cerut să mi se dea uh, cifre. Acestea încep să fie încurajatoare, însă nu avem cum să creștem cotele imediat. Și nu avem cum să sporim uh, folosirea um, nevoadelor uh, în deriva acestor unelte specifice în Marea Baltică. Vor fi afectate mamiferele și delfinii mici care sunt uh, protejați de programul Natura 2000. E un echilibru delicat, însă va trebui să ne asigurăm că în consiliile locale, regionale vom reuși să facem acest lucru. Polonia este o țară foarte implicată, foarte activă în aceste consilii regionale și vă pot spune că vom respecta planul multianual pentru codul Baltic. domnule Valesa. foarte pe scurt. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei probleme. Problema pe care trebuie să o soluționăm cu toții împreună. Problema este că se pescuiește cod foarte tânăr. Nici Comisia Europeană, nici pescarii nu știu din ce cauză se întâmplă acest lucru? E din cauza selectivității echipamentelor de pescuit sau tehnologiei? Deci ar trebui să răspundem întâi la această întrebare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Valesa, pentru că mi-ați reamintit această problemă. Nu am avut timp să mă refer la această parte a întrebării, care de altfel e foarte importantă. Trebuie să oferim asistență financiară pentru a-i ajuta pe pescari să folosească echipamentele și uneltele care asigură o selectivitate mai bună. Pentru că astfel peștii tineri să poată scăpa din uh, Năvod. Am putea avea de asemenea o interdicție sezonieră a pescuitului în perioadele în care stocurile de peștineri sunt în zonă. Vă mulțumesc. Domnul Arsenis are cuvântul acum. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamna Damanaki este un simbol al democrației uh, grecești. Sunteți o politiciană cu multă experiență, sunt sigur uh, că vă cunoașteți foarte bine dosarul și aveți foarte multe răspunderi, uh, nu doar față de actualii cetățeni europeni, cât și față de generația următoare. Marea provocare a dumneavoastră este reforma politicii comune a pescuitului. Am discutat deja despre aceasta. Știm că reforma se va axa pe reducerea flotei și uh, asupra reducerii uh, tacurilor. În anumite zone ale Uniunii Europene, Firmele de pescuit uh, reprezintă o sursă importantă de venituri și reforma aceasta ar putea avea un impact social și economic important. Considerați că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de programe speciale pentru a face față consecințelor negative ale reformei? Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele amabile, domnule Arsenis. Nu sunt expertă în domeniul pescuitului și nu am experiența dumneavoastră, însă încerc uh, să îmi fac temele, mă sprijină Direcția Generală și mă sprijină și predecesorul meu, domnul uh, Borg. Însă să trec la miezul problemei. Vor exista, într-adevăr, consecințe sociale. Cum le vom uh, aplana? am discutat cu comisarul desemnat uh, pentru afaceri sociale. Am discutat despre cum vom putea folosi Fondul Social European. Trebuie să acordăm sprijin celor care uh, s-ar putea să trebuiască să renunțe la uh, munca lor. Nu este ușor să-i spui unui pescar că nu mai trebuie să pescuiască și nu este ușor nici să asiguri pregătire profesională pentru reconversie profesională. Trebuie să creștem finanțarea și sprijinul la adresa celor care sunt afectați de reformă. Trebuie de asemenea să avem în vedere eventual pensionarea uh, timpurie care nu ține de competența Comisiei Europene și care nu este o soluție bună. Dacă ne uităm la împărțirea competențelor, vreau să spun că vom respecta tratatele și uh, serviciul juridic ne va ajuta uh, vom uh, vedea cum anume vom putea ajuta regiunile cele mai defavorizate. Trebuie să dăm pescarilor mai vechi posibilitatea de a-și uh, continua activitatea, iar cei tineri s-ar putea recalifica. Trebuie să avem în vedere problema calificărilor și toate acestea se leagă de diploma în uh, domeniul studiilor maritime. Trebuie să implicăm nu doar organizațiile de producători din zone de coastă, ci și sindicatele din aceste zone. Există sindicate care îi reprezintă pe lucrătorii din sectorul uh, pescuitului și până acum nu le-am implicat suficient. Cred că ar trebui să inițiem un dialog cu aceste sindicate. Domnul Arsenis, doriți să puneți o întrebare suplimentară? Mulțumesc și mulțumesc și doamnei Damanachi pentru răspuns. Am o întrebare dificilă pentru dumneavoastră. Chiar dacă reducerea stocurilor de pește din cauza suprapescuitului este o problemă, schimbările climatice vor agrava această problemă. Ce veți face pentru a limita impactul schimbărilor climatice asupra stocurilor de pește și asupra mediului, chiar dacă acest lucru nu ține direct de competența dumneavoastră? Într-adevăr, trebuie să recunosc că nu ne-am uh, ocupat îndeajuns de această chestiune. Nu există încă suficiente date științifice. Mă auziți? Spuneam că nu avem suficiente dovezi științifice pentru a avea o viziune de ansamblu asupra influenței schimbărilor climatice asupra peștilor și oceanelor. Lucrez uh, îndeaproape cu comisarul irlandez care va răspunde de aceste lucruri. 30 de milioane de euro în, uh, sau chiar 35 de milioane de euro au fost alocați acestor studii și 10 milioane de euro se ocupă de sunt alocați pentru a studia impactul schimbărilor climatice asupra oceanelor precum și impactul asupra uh, firmelor de pescuit, uh, precum și uh, consecințele sociale și economice în zone de coastă. Sper că vom obține date și vom putea să luăm decizii în consecință. Până atunci ne vom baza pe studiile și datele de care dispunem deocamdată. După cum știți, colucrăm cu organizații, cum ar fi comitetele științifice și altele la sfârșitul celei de-a patra runde de întrebări, domnul Davis. Designate. Mulțumesc, domnule comisar de semnat. Noi încercăm să protejăm uh, stocurile de pești prin îmbunătățirea PCP-ului. Există și un proces paralel Există un număr ce crescând de supermarketuri și de producători de pește care doresc să-și aducă uh, pește din surse durabile. Aproximativ 10% dintre companiile de pescuit au introdus practici pentru a fi certificate din partea Consiliului uh, pentru tutela mărilor. Ceea ce înseamnă că pescarii respectiv primesc un preț foarte bun pentru pește, uh, consumatorii au mai mare încredere în produse, ceea ce promovează de asemenea durabilitatea. Așadar, certificarea companiilor de pescuit uh, este o practică pe care ați încuraja-o. Mulțumesc, doamna Damanaki. Mulțumesc, domnule Davis, pentru această întrebare. Este una foarte interesantă. Comisarul Bolge și Direcția Generală a noastră au încercat într-adevăr să promoveze acest sistem de etichetare Însă nu am avut rezultate prea bune. Din păcate, nu avem o evaluare de impact foarte solidă din partea comisiei uh, responsabile, așadar nu avem datele pe baza cărora să mergem mai departe, dar vom face tot ce putem pentru a avea o evaluare de impact, pentru a încerca să adoptăm niște criterii minime, astfel încât produsele piscicole din supermarketuri să aibă etichete care să indice faptul că a, produsul respectiv are o certificare de uh, pescuit durabil. Și, uh, de asemenea, vorbim despre etichetarea ecologică, care este un puțin mai mult. Doriți ceva pentru a certifica eticheta ecologică a acestor produse. Există multe inițiative în acest domeniu. Uh, Fondul uh, Internațional pentru uh, Animale și Plante se este implicat aici și există și alte organisme implicate și cred că putem să cooperăm cu ele pentru a avea un sistem unic de certificare european. Domnule Davis? Observ că președinția spaniolă vorbește de asemenea despre această ecoetichetare ca parte din agenda sa semestrială. Însă pe mine mă preocupă faptul că Uniunea Europeană să nu încerce să reinventeze roata, să submineze munca pe care au făcut-o și o fac deja organismele de certificare. Eu vreau să folosim bunele practici și să consolidăm această experiență. Το σύστημα το οποίο εισηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύστημα Doamna Damanaki, sistemul pe care vrem să îl utilizăm este unul care include criterii minime necesare pentru a ne asigura că consumatorii primesc o certificare oficială din partea noastră, indicând faptul că peștele a fost uh, crescut, capturat în mod durabil. Dar cine va pune, va, va pune în aplicare acest lucru? Nu, nu încercăm să uh, reinventăm roata, vă asigur. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Avem aici un calendar foarte strict și uh, îndrumarea dumneavoastră cred că va fi una absolut grozavă, astfel încât avem câteva minute în plus. În grupul meu politic cineva dorește neapărat să pună o întrebare, dar nu, nu este inclusă în această listă. Ați putea să includeți la sfârșit persoana respectivă, dacă avem timp suficient ar fi trist ca cineva să dorească să ia cuvântul și să nu poată. Mulțumesc. Ba, nu. No, eh, mire, señora Rodust, yo estoy intentando salvar tiempo para darse, darle... Doamna Rodust, eu încercam să obțin cât mai mult timp pentru ca doamna Damanaki să ne dea un răspuns mai explicit la sfârșit. Eu nu am cum să îi dau posibilitatea unei alte persoane să intervină. Totul a fost calculat în funcție de metoda DONT și dacă o persoană intervine și alții vor cere să se respecte sistemul DONT și astfel n-am mai terminat niciodată. Îmi pare foarte rău, însă trebuie să respect aceste cerințe de organizare a audierii. Sunt aceleași reguli pentru toată lumea, îmi pare foarte rău. Eu v-aș fi dat posibilitatea să interveniți cu mare plăcere, însă nu avem cum să o facem, deoarece am dat peste cap metoda DONT și ar trebui să facem din nou calcule. Îi dau cuvântul acum domnului Rivelini, un minut. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Damanaki, ce politici intenționați să adoptați pentru pescuitul în Marea Mediterană? Pentru țările comunitare există, se aplică regulamentele comunitare cu dimensiunea ochiului de nevod, cu cote, cu tacuri, cu anumite cantități specifice în funcție de specii. Însă țările riverane care nu fac parte din, din Uniunea Europeană sau firmele, navele care vin din țări uh, terțe și pescuiesc în apele noastre internaționale, reduc resursele și reduc și rentabilitatea pentru pescarii comunitari. Țările din afara UE de asemenea trimit pe piața noastră foarte, o cantitate foarte mare de pește la un preț mai mic. Doamna Damanachi, domnule Rivelini, aveți dreptate. Țările din Marea Mediterană, care fac parte din Uniunea Europeană, trebuie să respecte niște reguli foarte stricte, reguli care se aplică la nivel comunitar și avem și regulamente specifice pentru Marea Mediterană și dorim, de asemenea, ca statele membre să facă tot posibilul pentru a pune în aplicare aceste regulamente. Trebuie respectate anumite termene de timp și punerea în aplicare trebuie să se facă într-un anumit uh, termen. Multe țări însă din această zonă nu au implementat așa cum trebuie legislația. Există și anumite zone care ar avea nevoie de o protecție specială. În anumite cazuri ni se dau informații în legătură cu înregistrarea speciilor. Cu toții suntem responsabili și trebuie să vedem ce putem face. Mi s-a pus o întrebare asemănătoare în legătură cu pescarii din Grecia. Dumneavoastră mă întrebați acum în legătură cu cei din Italia. E clar că trebuie să facă față pescarilor din afara Uniunii Europene. Și e drept că de foarte multe ori aceștia nu respectă regulile noastre trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că și pescarii non-comunitari respectă legislația comunitară. Cum o putem face? prin intermediul organizațiilor internaționale, unde sunt reprezentate țări cum, cum ar fi Algeria și Libia. Acestea sunt reprezentate în Organizația Regională pentru Mediterană. În acest for trebuie să ne asigurăm că aceste țări respectă regulile. În cazul altor țări, cum ar fi Marocul, avem un acord, deci avem un motiv în plus pentru a exercita presiunea asupra acestei țări. Deci în cadrul relațiilor noastre internaționale trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că aceste țări respectă regulile. De asemenea, putem trece și la măsuri defensive. Trebuie să arătăm foarte clar că nu vom permite ca produse ilegale, INN, să intre pe piața noastră și putem să o facem în funcție de regulamentele de control. Uh, va fi un stimulent în plus pentru a face ca acești um, producători din afara UE să respecte legislația. Agenția de control din domeniul pescuitului de la Vigo, din Spania, de asemenea, are un rol de jucat. Avem de asemenea și o navă de supraveghere nouă care ne poate ajuta, o navă bine echipată. Deci trebuie să profităm de toate aceste unelte pentru a ne asigura că legea se respectă. Vă mulțumesc, doamna Tamanac, însă răspunsul dumneavoastră nu este prea clar. Dumneavoastră va trebui să apărați interesele comunitare și trebuie să ne spuneți astăzi ce angajamente oficiale sunteți gata să vă asumați pentru a respecta drepturile pescarilor comunitari um, care trebuie să concureze cu uh, omologi din afara Uniunii Europene care nu respectă legea. Uniunea Europeană trebuie să fie apărată, cu o, să avem o capacitate puternică și să nu ne lăsăm influențați de idei preconcepute ideologice. Ce vom face, de exemplu, cu cei din Libia, care cu sprijinul lui Gaddafi intră în apele noastre teritoriale și practic le prădează. Sunteți gata să negociați pentru a încheia un acord cu Libia, așa cum a propus în februar, februarie 2008 și uh, predecesorul dumneavoastră, domnul Borg, doamnă Damanachi. Pot să vă asigur, domnule Rivelini, că, indiferent de ideologia noastră, eu, dacă voi deveni comisar, voi folosi toate instrumentele de care pot profita. Mă voi folosi de recomandările științifice, de recomandările care provin de pe urma dialogului social. Dacă voi deveni comisar, voi profita de asemenea și de serviciile direcției mele generale. Totul pentru a fi cât mai eficienți. Aveți dreptate în ceea ce privește ideologia. Legislația este clară, este specifică și trebuie pusă în aplicare. Eu pot să îmi iau un angajament personal să mă prezint în fața dumneavoastră la Comisia de Pescuit și de asemenea mă voi asigura că la reuniunile GFCM la care participă și Libia vom analiza situația pentru a ne asigura că această țară va respecta uh, regulamentele. De asemenea, trebuie să vedem cum putem colabora și cu alte direcții generale pentru ca la nivel, pentru a ajunge la niște rezultate la nivel internațional. Avem nevoie de toată lumea pentru a se putea respecta regulile. Nu avem cum să îi lăsăm pe alții să aducă atingere stocurilor noastre. Doamna Trautman, un minut. Doamnă comisar, grupul nostru se așteaptă de la dumneavoastră să creați mai multe locuri de muncă, de calitate. Lupta împotriva excluziunii sociale și dezvoltarea durabilă e în strategia 2020. Toate filierele se confruntă cu o criză economică, pe de-o parte, deci așteptăm propuneri din partea dumneavoastră să -și cu și, o, și cu o criză ecologică, poluarea coastelor, poluarea în largul mării, uh, Întregul sector agroalimentar este afectat de această poluare. Ce propuneri concrete aveți și cum ați putea ilustra ceea ce ne-ați spus deja în legătură cu inovarea în prezentarea dumneavoastră? Doamnă Damanache. Mulțumesc, doamnă Trautmann. Și vă mulțumesc pentru ospitalitate. Se pune problema plinei ocupări. Este un subiect uh, dificil, mai ales în contextul crizei economice și financiare. Am discutat despre criza financiară cu președintele Barroso și cu uh, comisa, comisia desemnată. poziția multora este că trebuie să apărăm ocuparea. Însă ocuparea nu ține doar de creștere economică. Uneori creșterea economică nu este însoțită și de îmbunătățirea ocupării sau de stabilizarea pieței muncii. Trebuie să ne consolidăm politica de ocupare și sunt uh, convinsă că direcția generală respectivă va face tot posibilul. Voi coopera cu această direcție pentru că nu aș vrea să asist la pierdere de locuri de muncă în sectorul pescuitului. Trebuie să avem o bună distribuire a oportunităților de pescuit. De asemenea, trebuie să vedem cum se aplică regulile relevante în așa fel încât criza de mediu să fie abordată și prin prisma protecției locurilor de muncă. Trebuie să fructificăm uh, instrumentele oferite de politica maritimă integrată. Trebuie să avem în vedere dezvoltarea și creșterea economică pe baza cunoașterii. Sperăm că vom uh, fi sprijiniți de programele de cercetare pentru a Uh, combina ocuparea cu toate celelalte activități. După cum spuneam și uh, la început, uh, cred că se pot combina viabilitatea mm, ecologică, viabilitatea economică și cea socială. Cred că putem să combinăm aceste trei elemente. Trebuie să înțelegem că ele merg mână în mână și să avem o abordare a tuturor, ale tuturor. Ne veți asocia în programul dumneavoastră de lucru? Cercetarea poate să ducă la crearea de locuri de muncă favorabile mediului înconjurător și cred că crearea de astfel de locuri de muncă nu trebuie să fie doar un slogan, nu trebuie să fie o adevărată, o adevărată realitate. Comisia pentru Pescuit ține foarte mult la acest lucru. Ce anume ne propuneți, doamna Damanachi? Sper că ocuparea în sectorul pescuitului ține de competența noastră, pentru că dacă e așa, pot să-mi iau un angajament și să... Dacă ar fi fost așa, mi-aș fi putut lua un angajament. Însă ține de Direcția Generală Ocupare, deci tot ce pot spune este că vom coopera cât mai strâns. Vă pot însă asigura în privința unui fapt și anume că vă voi sta la dispoziție, voi veni în fața acestei comisii cel puțin de trei ori pe an și voi veni ori de câte ori veți considera că trebuie să discutăm despre ceva important după evenimente majore, după aplicarea unor politici, voi veni și voi informa comisia. Mulțumesc! Încheiem această rundă. Și înainte de a trece la Comisia pentru Transporturi, domnul Mato, vă mulțumesc. În domeniul pescuitului e nevoie de măsuri uh, excepționale. Așa stabilește și tratatul de la Lisabona și așa ar trebui să facem și noi. Sunt foarte multe obstacole pe care trebuie să le surmontăm, însă activitatea de pescuit a fost foarte importantă în economiile noastre și sperăm ca și pe viitor să se întâmple același lucru. Însă pentru asta e nevoie de sprijinul tuturor instituțiilor comunitare. De aceea aș avea aceste întrebări. Ce credeți că se poate face pentru a ajuta sectorul piscicol din regiunile ultraperiferice? Credeți că deocamdată sprijinul este suficient pentru a ajuta aceste regiuni ultraperiferice? De asemenea, ce credeți despre faptul că din 2003 încoace uh, situația a fost blocată și nu acoperă în niciun fel uh, nevoile acestui sector. Pragmatic, κύριε Mulțumesc, domnule Mato. Într-adevăr, tratatul spune că există un regim specific pentru regiunile ultraperiferice și acest lucru este firesc pentru că ele sunt atât de departe de continentul european încât trebuie să aplicăm un regim special. Uh, avem programul POZE pe care îl cunoașteți și care se va desfășura până în anul 2013. El acum este pus în aplicare și va fi continuat pentru a oferi asistență regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că avem acces exclusiv, un statut de acces exclusiv pentru aceste regiuni în apele noastre teritoriale și s-ar putea să avem o propunere pentru ca primele 12 mile marine să fie utilizate de către embarcațiunile de dimensiuni mici. Este o propunere pe care o vom discuta în cadrul dezbaterii viitoare. În ceea ce privește alte măsuri de susținere economică pentru regiunile ultraperiferice, cred că trebuie să avem o discuție, date fiind noile perspective financiare. Abia aștept să aud propunerile dumneavoastră în acest sens. Dacă vom avea o finanțare specială pentru acvacultură, atunci ne putem focaliza spre acest lucru, dar în momentul de față nu putem face mai mult decât facem deja pentru acvacultură. Cred că regiunile ultraperiferice au uh, niște trăsături deosebite și cred că trebuie să îmbunătățim cooperarea cu ele. De exemplu, am putea să invităm reprezentanți ai autorităților locale și regionale de acolo și în cadrul reformei politicii comune a pescuitului să discutăm posibilitatea de a avea un consiliu uh, regional consultativ. Să vedem dacă sunt de acord și dânsii. Trebuie să fie invitați aici, să discutăm cu, cu ei și să putem să găsim o politică specială pentru regiunile ultraperiferice. voi respecta uh, sentințele Curții Europene de Justiție. Știu că veniți din uh, insulele Canare și Azorele au, s-au adresat uh, Curții Europene de Justiție. Domnule Mato, da, într-adevăr, uh, e fundamentală această delimitare a apelor teritoriale. Deci delimitarea apelor e o temă fundamentală. Dumneavoastră ne a spus că se aplică programul POSEI, însă din 2001 încoace cifrele practic au fost înghețate. Acest program nu a dus la rezultate. De aceea trebuie să se definească clar acest program. Dumneavoastră veți avea o răspundere importantă, însă trebuie să vă luați un angajament și față de uh, regiunile ultraperiferice, care sunt uh, o șansă pentru Europa și ar trebui să fie și pentru dumneavoastră la fel de importante. Doamna Damana. Da. Fondurile, banii pe care îi retragem din acest fond sunt parte dintr-un program multianual. Ei nu sunt înghețați. Și aceste regiuni uh, sunt cele care distribuie acest bani. Programul multianual este în curs de punere în aplicare și nu putem să-l schimbăm. Putem să uh, încercăm să aducem modificări noului program multianual. În ceea ce privește acest sistem de acces exclusiv care se aplică regiunilor ultraperiferice, dați-mi voie să vă reamintesc că este un regim care există și care trebuie să fie aplicat insulele Azore s-au adresat cu curții și va trebui să punem în aplicare decizia curții. Mulțumesc! Domnul Sanchez Presedo, vă mulțumesc. Doamnă Damanaki, eu apreciez experiența dumneavoastră instituțională și modul clar în care răspundeți la întrebări. Politica de pescuit trebuie să crească siguranța, calitatea și incluziunea. Dumneavoastră, credeți că pentru mai multă siguranță flota noastră de pescuit trebuie să aibă o prezență în exteriorul Uniunii Europene? Uh, în ceea ce privește produsele importate, nu credeți că acestea ar trebui să fie supuse acelorași reguli de calitate pentru a evita concurența neloială? În ceea ce privește anumite sectoare, cum ar fi pescuitul artizanal în ape puțin adânci, credeți că acestea ar trebui inclus în politica de pescuit? Mulțumesc. Asta. Mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește prezența flotei europene în apele internaționale, această prezență este importantă. Sunt aproximativ 340 de nave de pescuit care pescuiesc um, sub egida, în cadrul acordurilor bilaterale pe care le avem, avem aproape 6000 5800 de vase care pescuiesc în apele internaționale, mulțumită statutului nostru de membru între, în organizațiile regionale de pescuit. Este așadar o prezență considerabilă, ea trebuie să fie protejată și trebuie să aplicăm, aplicăm aceleași reguli pentru toată lumea, după cum ați spus. Aceste reguli cu privire la pescuit trebuie să fie aplicate și produselor importate și de aceea suntem în curs de aplicare a regulamentului INN și colaborăm cu aproximativ 150 de țări pentru punerea în aplicare adecvată a acestui regulament. Vom face tot ce ne stă în putință. Ce este crucial este ca toate aceste rezultate să aibă niște consecințe, benefice asupra micilor pescari, pentru că acolo sunt problemele. Nu doar în Mediterană, ci și în alte țări, 90% din flota națională este uh, constituită din nave mici. Așadar, această legislație trebuie să dezvolte niște beneficii asupra micilor pescari, astfel încât aceștia să poată să își câștige traiul. Trebuie să aplicăm regulile cu strictețe și să uh, uh, evaluăm uh, chestiunea fondurilor speciale cu mare atenție. Nu putem avea uh, finanțare specială pentru noile nave, dar o putem avea pentru navele mici dacă acestea doresc să își modernizeze echipamentele și instrumentele folosite, astfel încât să avem mai bune rezultate. Cred că și dumneavoastră veți fi de acord cu mine. O întrebare suplimentară, 30 de secunde. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că în ceea ce privește prevenția flotei noastre în apele internaționale și în apele din țări terțe, eu provin dintr-o regiune care depinde mult de pescuit și aș dori ca în următorul uh, mandat uh, pescarii din țara mea, cei care pescuiesc în această zonă să fie incluși în politica comunitară. Doamnă Adamachi. O propoziție suplimentară ar vrea să spun, legătură cu ceva ce nu s-a menționat. Într-adevăr, dorim ca flota noastră să fie prezentă în apele internaționale și, de asemenea, trebuie să ne ocupăm și de problema pirateriei. Știți foarte bine că Uniunea Europeană are programul Atalanta, care protejează navele comerciale, flota comercială a Uniunii Europene. Uh, și știți că există probleme. Spania și Franța au hotărât deja să participe în acest program Atalanta și trebuie să ne asigurăm că acest uh, program va acoperi și protecția vaselor de pescuit. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Tsukalas de la Comisia Pescuit. Aș vrea, în primul rând, um, să vă urez bun venit, doamnă Damanachi, la Parlamentul European și aș vrea să vă mulțumesc și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat până acum. Mi-a făcut mare plăcere să vă ascult uh, Dumneavoastră sunteți uh, politician, sunteți, eu sunt politician, sunt și tehnocrat și cunosc destul de bine sectorul. Știu că pescuitul și acuacultura au un impact asupra mediului înconjurător. Nu e vorba însă doar de durabilitatea ecologică, ci și de cea uh, economică și socială și de multe ori în aquacultură nu se ține cont de aceasta. Deci credeți că aquacultura este compatibilă cu durabilitatea și ce acțiuni intenționați să întreprindeți? Poate ne puteți menționa acum astfel de acțiuni menite să promoveze aquacultura ecologică care este durabilă. Vă mulțumesc, domnule Tsukala, spune doamna Damanaki. Mă întrebați dacă aquacultura este compatibilă cu durabilitatea. Eu sper că da și vom încerca să atingem acest obiectiv. Oamenii de știință susțin că putem avea o acultură durabilă și dacă există dovezi științifice în acest sens, cred că e calea de urmat. Când uh, spuneți că mm, aquacultura se poate face în mod durabil doar dacă sunt uh, impuse anumite condiții și dacă acestea sunt uh, respectate și puse în aplicare, eu cred că trebuie să analizăm modul în care aquacultura poate fi ecodurabilă. că vom colabora cu Direcția Generală de Mediu, cred că vom putea analiza situația și vom putea avea o politică consecventă și coerentă. Bineînțeles că vom colabora și cu Parlamentul European și sper că vom reuși să o facem. Sunt însă și alte probleme. Dumneavoastră v-ați referit la acuacultura ecologică. Uh, E vorba de hrana pe care o primesc acești pești când sunt crescuți în mod artificial. Pentru ca agricultura să fie ecologică, ar trebui să avem uh, o hrană de origine vegetală pentru acești pești și nu de origine animală. Aș vrea de asemenea să mă refer la cooperare. După părerea mea, este un element cheie. Avem uh, o politică maritimă integrală și putem folosi uneltele pe care le avem pentru ca prin uh, planificarea spațială să putem uh, spori durabilitatea aquaculturii. Domnul Tsukalas, prin răspunsul dumneavoastră vă pot întinde o mică capcană, doamnă Damanache. Ați vorbit despre cercetarea științifică. Atunci când e vorba de cercetare și de tehnologii inovatoare, ce anume intenționați să faceți în acest domeniu? Cercetarea, într-adevăr, este deosebit de importantă, domnule Tsucala, și știu că dumneavoastră, prin experiența proprie, um, Cunoașteți foarte bine importanța cercetării, însă noi nu avem uh, fonduri suficiente pentru cercetare la Direcția Generală Mare. Trebuie să folosim o parte din aceste fonduri pentru a avea sprijin din partea uh, comunității de oameni științifici. Din păcate nu avem oameni de știință, mă scuzați. Din păcate nu avem o marjă de manevră foarte mare dacă vom face un astfel de studiu, acesta va trebui să fie deosebit de cuprinzător. În ceea ce privește acum cel de-al cincilea program de cercetare, va trebui să colaborez strâns cu doamna comisar, dacă va fi aleasă, va fi desemnată, și poate că vom reuși să obținem finanțare din bugetul de cercetare. Voi începe să fiu foarte strictă, spune doamna Țicău. Cei de la transporturi au cu un minut mai mult decât noi și vreau ca acest minut să fie folosit de doamna comisar. Și vă rog să nu protestați, dar ce v-am primit uh, cu mare bunăvoință aici la comisia noastră. Domnul Cumuțacos are, minut, are cuvântul, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt primul vorbitor eh, din partea Comisiei pentru Transporturi și doresc să îi urez bun venit, doamne Damanaki. Doamne Damanaki, mă bucur foarte mult că ați făcut referință la necesitatea unei cooperări strânse între dumneavoastră, Comisia în întregul său și Parlamentul European. Ați menționat acest lucru de mai multe ori și nu mă surprinde, dat fiind că sunteți membru uh, al Parlamentului uh, din Grecia Ați făcut uh, referință la politica maritimă integrată și așa numita carte albastră din 2007. V-ați referit în introducere, dar aș dori să fiți puțin mai specifică. La doi ani după adoptarea cărții albastre, care este evaluarea dumneavoastră cu privire la punerea sa în aplicare? Ce neajunsuri, ce fel de lacune ați descoperit, care sunt întârzierile în punerea în aplicare și ce veți face pentru a rectifica aceste neajunsuri, care vor fi prioritățile dumneavoastră și ce se va întâmpla cu Atlasul European al Mărilor? Mulțumesc, doamnă Damanachi, două minute pentru răspuns. Mulțumesc, domnule Cumuțacos. Mă bucur că ați uh, adresat o întrebare referitoare la politica maritimă integrată a Uniunii Europene. Este prima întrebare asupra PMI și cred că e foarte bine. E o politică nouă. Am vorbit și despre cartea albastră care a fost deja, care este deja pusă în aplicare în momentul de față. Vrem să ne asigurăm că există o bună cooperare cu ceilalți comisari și că există sinergiile necesare pentru, după cum știți, politica maritimă integrată, pentru a fi pusă în aplicare în mod adecvat, necesită implicarea mai multor direcții generale și mai multor comisari. Implică DG Transport, de asemenea DG Mediu, DG Relex, DG Piața Internă, printre altele, pentru că toți sunt implicați, sunt în punerea în aplicare a acesteia. Care este valoarea mea până acum? Dacă aș folosi un singur cuvânt, ar fi încurajatoare. Am uh, dezvoltat noi instrumente, avem uh, amenajarea spațiului maritim și am să trec la engleză. Așadar, amenajarea spațiului maritim. Avem procedura referitoare la un sistem uh, integrat de supraveghere maritimă. Va fi un sistem foarte important și avem de asemenea toate aceste programe cu privire la cunoștințele despre mări. Putem să le utilizăm în mod adecvat. În ceea ce privește acest atlas, Mar Atlas, la care vă referiți uh, dumneavoastră. Este un program foarte ambițios și eu Sper că putem să îl anunțăm anul viitor. În decursul 2010 vom avea acest atlas european al tuturor uh, mărilor și oceanelor noastre și să avem toate datele în acest atlas. Sunt sigură că dumneavoastră recunoașteți importanța majoră a unui astfel de atlas. Va fi foarte util nu doar pentru uh, companiile de pescuit și pentru transport și pentru politica de mediu va fi foarte util pentru toată lumea. Deci sper că primăvara viitoare voi putea să vin cu un anunț concret cu privire la Mar Atlas. Derecho de replică. Dreptul la replică. De, στο de της Ευρωπαϊκής της απάντησης. Mulțumesc. În răspunsul dumneavoastră cu privire la PMI, ați vorbi despre necesitatea de a coopera cu alți colegi din Comisie și cu alte direcții generale, mai ales în ceea ce privește transportul maritim. După cum a spus, domnul Caleas va fi responsabil pentru transport. Nu vă îngrijorează faptul că ar putea să existe niște suprapuneri, niște conflicte de competență Dacă se întâmplă așa, cum veți rezolva problemele? Mă gândesc aici la porturi, de exemplu. Știm uh, importanța strategică a porturilor pentru comerțul internațional, pentru transportul maritim, dar de asemenea este și o chestiune de tranzit. Cum veți rezolva toate aceste probleme? Sper că nu vor exista astfel de conflicte. Dacă ele apar, atunci singura modalitate de a acționa este de a lucra mână în mână în cooperare cu comisarul Calas. comisarul responsabil pentru politica maritimă integrată este președintele unui grup care analizează modul în care poate fi implementată această politică fără a exista suprapuneri, fără a exista o duplicare a sarcinilor și vom continua activitatea acestui organism astfel încât să avem cea mai bună cooperare posibilă. Uniunea Europeană trece printr-o fază critică și nu putem să ne permitem luxul de a avea conflicte, de a ne călca pe picioare, din câte în ceea ce mă privește, eu nu voi face acest lucru. Există 1200 de porturi în Uniunea Europeană, este o sursă de bunăstare și eu voi face tot ce pot uh, în favoarea lor și domnul Calas va face tot ce poate, sunt sigură și nu am să mă amestec în treburile dânsului. Doamna Țicău! Mulțumesc, doamnă președinte, aici sunt. Uh, doamnă comisar, începând cu 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României și a Bulgariei, Uniunea Europeană are acces direct la Marea Neagră. Ținând cont de importanța geostrategică a Mării Negre și a Dunării, care alături de Rin și canalul Main leagă Marea Nordului de Marea Neagră, aș dori să vă întreb care vor fi măsurile avute în vedere și care este angajamentul dumneavoastră pentru a integra mai bine Marea Neagră în politica maritimă comună care vor fi proiectele pe care le avei în vedere pentru regiunea mării negre? a dori să semnalez că din păcate nici pagina web de afaceri maritime de pe site ul comisiei i nici cererile de proiecte lansate de agenia executivă pentru transport transeuropean nu are deschise cereri de proiecte pentru dezvoltarea de coridoare maritime la marea neagră i cred că acest lucru trebuie corectat. Το τελευταίο το οποίο αναφέρατε δεν το γνωρίζω, θα το ελέγξω. Doamnă Țicău, nu eram la curent în legătură cu ultima problemă pe care ați menționat-o. Mă bucur foarte mult că mi-ați uh, atras atenția asupra acestei probleme. Voi încerca să văd cum putem soluționa această problemă. Voi vedea asta cu direcția mea generală. Marea Neagră, într-adevăr, este foarte importantă. E o mare răspundere, deoarece este o zonă relativ nouă pentru Uniunea Europeană. Avem două țări, România și Bulgaria, care au ieșire la Marea Neagră și încercăm să punem în aplicare această politică. Însă, din câte știu eu, politica se aplică doar la două specii Aplicăm uh, politica noastră de gestiune a pescuitului la două specii din Marea Neagră și nu e ușor, deoarece la Marea Neagră nu doar țări UE au ieșire, există și alte țări mari, Turcia, Rusia, Ucraina, țări care au o influență foarte mare și o putere foarte mare. Am cerut niște cifre în acest sens. Mi s-a spus că 85% din capturile din Marea Neagră sunt făcute de către flota turcă. Turcia nu face parte din Uniunea Europeană, după cum știți, deci trebuie să colaborăm cu turcii dacă vrem să avem rezultate mai bune. Bulgaria, România și Turcia sunt țări reprezentate în uh, Consiliul, în uh, Comisia Regională pentru Marea Mediterană. Asta ne va permite să soluționăm anumite probleme. Știu că dumneavoastră ați prefera să colaborăm mai bine în ceea ce privește Marea Neagră. Există căi de a o face, avem uh, posibilitatea de a colabora din punct de vedere economic. Uniunea Europeană este implicată în această cooperare economică care acoperă toate țările de la Marea Neagră și am avut destul de multe reușite. Există însă și alte căi de a colabora cu aceste țări. Voi analiza însă ceea ce mi-ați cerut. Însă trebuie să știm un lucru, nu vom avea câștig de cauză dacă nu îi vom implica și pe ceilalți. Cu doar două țări, cu România și Bulgaria, nu vom obține nimic. E o mare imensă din punct de vedere geografic, există foarte multe probleme de geopolitic. Sper să vă avem ca partener uh, și în uh, privind strategia pentru regiunea Dunării care urmează a fi uh, dezvoltată, dar referitor la politica maritimă comună, pentru că nu se referă doar la pescuit, aș dori să vă întreb ce aveți în vedere ca măsuri pentru dezvoltarea porturilor maritime atât în zonele fluviale dar pe zonele din fluvii care sunt zone maritime Uh, dar uh, mă refer aici la dezvoltarea turismului în zonele de coastă pentru că aici sunt i fonduri structurale unele ări utilizează fondurile pentru competitivitate economică altele pentru dezvoltare regională deci a vrea să vă avem ca parteneri i să tiu care sunt măsurile pe care le avei în vedere pentru politica maritimă comună care este integrată este orizontală. Mulțumesc. un minut. Αναφερθήκατε στο Δούναβι και, στις, και στην ανάπτυξη. V-ați referit la Dunăre și la dezvoltarea în bazinul dunărean. Aceasta nu este responsabilitatea mea. Uh, intră în competențele Comisarului pentru Dezvoltare Regională, dar sigur că mă interesează acest aspect, pentru că conform uh, informațiilor despre poluare, 80% din fosforul din Marea Neagră vine prin apele Dunării. Deci dacă vorbim despre politici de mediu la Marea Neagră, atunci trebuie să analizăm și chestiunea uh, bazinelor fluviale uh, și trebuie să vedem, uh, să analizăm situația fluviilor care se vasă în Marea Neagră. Astfel, putem să asigurăm o gestionare integrată a mărilor, dacă avem un sistem integrat de supraveghere, dacă avem uh, o amenajare spațială maritimă adecvată, putem să combinăm activitățile pentru a ne asigura că nu există suprapuneri și duplicări. De asemenea, cercetarea trebuie utilizată în mod optim. Doamna Bilbao, vă mulțumesc, uh, doamnă Damanachi, pentru sinceritatea dumneavoastră și pentru modul în clar în care ne-ați răspuns la întrebări. Sunt de acord. Politica de pescuit trebuie descentralizată și regionalizată. Protocolul de la Tratatul de la Lisabona tocmai asta stipulează. Principiul subsidiarității trebuie să se dezvolte. Ați vorbit despre siguranța maritimă a persoanelor pentru transportul navelor. Ați vorbit de asemenea despre continuitatea în ceea ce privește semnarea de acorduri cu țări terțe. Dumneavoastră știți cu siguranță că avem o mare problemă legată de um, acordul semnat cu Somalia și cu navele care pescuiesc în Oceanul Indian. Foarte multe nave de pescuit din țara Bașcilor uh, acționează acolo și recent a avut loc un caz de piraterie care a dus la o mare dezbatere aici la Parlamentul European. Aș avea o întrebare legată de acest lucru. Operațiunea Atalanta nu acoperă, nu protejează decât uh, flota comercială. Uh, nu credeți că ar trebui protejate și uh, navele de pescuit în Oceanul Indian în același program? Și ce credeți despre semnarea unui nou acord cu Somalia, doamnă Damanaki? Aveți două minute, doamnă Damanaki. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία συνάδελφο Doamna Bilbao, aș vrea să vă răspund spunând că Uniunea Europeană trebuie să se asigure că vasele de pescuit europene pot să pescuiască în largul uh, Somaliei este unul dintre obiectivele pe care încercăm să le atingem prin intermediul acordurilor internaționale. Sectorul pescuitului își dorește acest acord pentru că duce la creșterea securității. Pirateria este, într-adevăr, o problemă. Vasul uh, vasc la care v-ați referit înseamnă că există 273 de marinari care sunt în mâinile piraților. E un număr foarte mare de oameni, să ne gândim la uh, suferința familiilor. Este adevărat că programul Atlanta nu acoperă vasele de pescuit. Uniunea Europeană încearcă să găsească o soluție la această problemă. Am trimis reprezentanți în uh, cartierul general al operațiunii Atlanta, este în Marea Britanie, Încercăm să accelerăm coordonarea. Franța are escorte speciale pentru vasele sale. Se, aibă, se are în vedere chiar echiparea vaselor cu arme, arme la bord. Vom încerca să asigurăm protecția acestor vase în mod sistematic. Doamna Bilbao, vă rog să fiți succintă. Vă mulțumesc. Ar vrea să luați în calcul poziția Parlamentului care dorește ca operațiunea Atalanta să protejeze și uh, navele de pescuit. Deocamdată nu am văzut să se facă nimic în acest sens. Doamna Damanache nu răspunde. Trecem la întrebarea domnului Gheorghios Tusas. Un minut, aveți cuvântul. Ο διεθνής χαρακτήρας της ναυτιλιακής βιομηχανίας Natura internațională a industriei de transport maritim implică faptul că rolul Organizației Maritime Internaționale este unul foarte important. Convenția ONU, UNCLOS, cu privire la legea mării, este de asemenea foarte importantă. Aceștia sunt parametrii fundamentali pe care trebuie să-i ținem uh, în minte pentru că joacă un rol cheie. Uh, strategia politicii maritime integrate și politicii naționale maritime trebuie să crească competitivitatea industriei de transporturi maritime, s-a înlăturat cabotajul, există niște progrese semnificative în ceea ce privește impozitarea și subvențiile, ceea ce a crescut profiturile industriei transportatoare maritime, ale armatorilor și ale celor care au monopol în acest sector. În ceea ce privește condițiile lucrătorilor, însă, aceștia au condiții de lucru din ce în ce mai proaste, și-au pierdut locurile de muncă unii dintre ei, cei care au rămas au uh, o muncă mult mai intensă, în condiții de securitate neîndestulătoare. Uh, trebuie protejați și cred că această politică a avut un uh, impact negativ asupra transporturilor maritime și a afectat foarte puternic uh, oamenii care trăiesc în regiunile izolate. Cum puteți să justificați aceste facilități fiscale? Pentru că este parte din legislația celor 27 de state membre care susține de fapt numai pe mari deținători de nave care, care este strategia dumneavoastră în ceea ce privește drepturile oamenilor care lucrează în această industrie? Domnule, tu ați utilizat tot timpul pentru întrebarea suplimentară, deci nu veți putea adresa o întrebare suplimentară. Doamna Damanache, aveți două minute pentru a răspunde. Sunt de acord cu domnul Tusas. Convenția ONU privind legea mărilor trebuie să fie aplicată și respectată și Organizația Maritimă Internațională, OMI, are de asemenea un rol important de jucat și sigur că trebuie să respectăm acest rol și să cooperăm cu organizația. Dar nu cred că acest lucru intră în conflict în vreun fel cu faptul că Uniunea Europeană dorește o politică maritimă integrată din potrivă, mi se pare că cele două chestiuni sunt complementare pentru că astfel putem să ajungem la cele mai bune rezultate posibile. Nu vreau să intru în detalii în ceea ce privește politica economică și politica fiscală. Principiul colegialității din cadrul Comisiei Europene cred că îmi oferă acoperire aici. Dar cred că trebuie să vedem modul în care putem să-i ajutăm pe, pe marinari, pe pescari și am o oarecare responsabilitate în acest sens în cadrul politicii maritime integrate și am dreptul să vorbesc despre acest lucru. Domnule Tusas, aceasta este o chestiune delicată pentru fiecare dintre noi. Eu nu pot să vorbesc, uh, să vă spun anumite lucruri din cauza datoriei uh, sarcinilor mele și postului pe care vreau să-l ocup, dar există persoane în comisie care înțeleg foarte bine aceste lucruri. Eu voi lansa un dialog cu sindicatele și este singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum, domnule Tusas. Până acum nu a existat un dialog cu sindicatele reprezentând uh, industria transporturilor maritime și industria pescuitului și acesta este cel mai bun lucru pe care îl putem face. Eu voi face face tot ce pot pentru a semna ultima convenție a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la drepturile marinarilor. Există o astfel de uh, convenție a ILO, Organizației Internaționale a Muncii. Unele țări europene au semnat-o și unele nu, dar eu am să cooperez cu comisarul responsabil pentru afaceri sociale pentru a mă asigura că această convenție a Organizației Internaționale a Muncii va fi semnată. Aveți drept la replică. 30 de secunde, domnule Tusas, doar 30 de secunde. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε ένα ίσως τομέα που δεν είναι στους φακέλους που έχει αναλάβει η κυρία Επίτροπος. Într-adevăr, aceasta nu ține de competența dumneavoastră, doamnă Damanachi, însă să nu uităm că problema este deosebit de gravă. E o problemă atât pentru cei care trăiesc de pe urma mărilor și e o problemă și pentru mediul înconjurător. E clar, din anii 80 încoace, în Marea Baltică, Uh, au loc foarte multe naufragii, iar aceste nave care au naufragiat acolo contaminează, poluează mediul înconjurător. Nu credeți că ar trebui făcut ceva pentru ca aceste epave să fie retrase? Să fie îndepărtate? Da, eu într-adevăr trebuie să respect principiul colegialității, cum a spus domnul Tusas, și voi face ceea ce îmi stă în puteri. În ceea ce privește aceste probleme, și în ceea ce privește pachetele de siguranță pe care le avem, cum ar fi Erica, cu siguranță colegii de la transporturi mă vor certa, deoarece voi intra practic pe terenul comisarului Cala. Deci mă aflu într-o situație fără ieșire. Are cuvântul doamna Rosbach. Acum, un minut. Mulțumesc. Toate întrebările bune au fost deja adresate, însă eu aș vrea să revin la pescuitul în zonele de coastă, în ape mai puțin adânci. E un pescuit care garantează locuri de muncă și care e mai prietenos față de mediul înconjurător. Aceste nave își descarcă capturile în porturile locale și nu în marile porturi industriale. De aceea aș vrea să știu dacă o parte din coturile, cotele vor, de pescuit vor fi rezervate pentru acest tip de pescuit în zone puțin adânci, din motive de transport și de mediu înconjurător. De asemenea, aș vrea să știu dacă veți uh, crea niște zone rezervate în coastă pentru ca puietul să poată să crească um, în liniște. Asta deoarece știm că există foarte multe centrale eoliene în aceste zone. Am să mă concentrez asupra ultimei părți a întrebării. Cred că este foarte importantă. Este crucial să protejăm puietul. Dacă nu ă, trimitem puietul ă, în mare, înapoi în mare, cred că rezultatele ă, politicii noastre de pescuit nu vor fi foarte bune. Așadar, avem nevoie, în primul rând, de o cartografiere clară și adecvată a zonelor de creștere a puietului și poate că statele membre pot să instituie un regim special de protecție care să acopere aceste zone. De asemenea, poate ar trebui să existe uh, o interdicție temporară în perioada în care uh, peștii sunt uh, foarte mici. Este foarte important aici coordonarea cu statele membre. Statele membre au dreptul de a aloca cotele pe care noi le alocăm la nivel central, ei le alocă pe specii. Așadar, statele membre pot să facă acest lucru. Este o propunere foarte logică și rezonabilă. Statele membre pot să-și utilizeze cotele astfel încât să susțină micile embarcațiuni la nivel central, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că politica noastră furnizează instrumentele necesare și finanțarea necesară pentru modernizarea noilor embarcațiuni. Cred cu fermitate că aici este esența problemei. Avem nevoie de vase mici, moderne, uh, care să aibă instrumente, echipamente de ultimă oră, de noi tehnologii care să știe foarte clar ce cumpără, să știe dimensiunea, să poată să verifice dimensiunea peștilor, trebuie de asemenea să monitorizeze protecția puietului, să evite uh, aruncările de pești înapoi în mare, pentru a obține cele mai bune rezultate. Aveți drept la replică un minut. Doamna Rosbach, mulțumesc. Într-adevăr, uh, e important să respectăm embarcațiunile de mici dimensiuni, dar să respectăm în același timp și puietul. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră intenționați să rezolvați uh, problema și anume că se poate arunca practic peste bord întreaga captură. Nu credeți că ar trebui să regândim modul în care sunt structurate cotele? Sunteți gata să faceți față acestei probleme, doamnă Damanaki? η κυρία Ρόσμπαχ μεταφέρει εδώ την πολύ θετική... Doamna Rosbach. Doamna Rosbach are o experiență foarte pozitivă venind din Danemarca, pe care ne împărtășește. După cum probabil știți, Danemarca a interzis aruncările de pește înapoi în mare în totalitate. Noi încercăm să avem o abordare mai precaută, pentru că nu putem să impunem acest lucru în alte țări ceea ce putem face în privința aruncărilor de capturi înapoi în mare este aceea de a limita politica, de a interzice politica de a arunca capturi în mare pe, și apoi de a uh, folosi acest lucru pentru a crește uh, beneficiile pescarilor. Chestiunea aruncării capturilor în mare, mă bucur că ați uh, ridicat-o pentru că este una foarte serioasă. Cred că avem nevoie de o politică mai eficace în ceea ce privește uh, returnarea capturilor în mare. Dacă un pescar uh, pescuiește o singură specie de pește, un singur tip de pește, atunci trebuie să avem măsuri speciale cu privire la selectivitatea echipamentelor de pescuit. Dacă există mai multe specii de pești pe care le vizează, atunci trebuie să avem o abordare mai strictă în ceea ce privește returnarea capturilor în mare. Cred că acestea ar trebui să fie parte, să rămână practic în trecut. Sunt uh, probleme, nu avem foarte mult pește și este de dreptul nerezonabil și uh, merge împotriva eticii, nu cred că e important, care cuvântul folosit este absolut groaznic. Uh, groaznică această practică. Mulțumesc! Pentru a încheia cu aceste intervenții, va lua cuvântul domnul Luis de Grandes Pascual. Un minut. Doamnă Damanachi, în ceea ce privește politica de transporturi, la, în mandatul anterior am avut un mare succes și, uh, de asemenea, am și eșuat. Uh, a aprobat uh, acel pachet, însă, după cum știți, pentru ca porturile să fie cât mai eficiente, acestea trebuie să fie niște platforme intermodale. Aveți vreun proiect în acest sens pentru a organiza porturile și pentru a remedia această lacună? Două minute. Η οικονομική πλευρά της πολιτικής Mulțumesc. În ceea ce privește latura economică a politicii portoare și regimul special, e bine, asta nu ține de competența mea. Domnul uh, comisar uh, responsabil pentru transport se va ocupa de acest lucru. Ar vrea însă să spun încă o dată cât de important este să avem o politică maritimă integrată și niște condiții de securitate, de siguranță în porturi, să avem un acces general uh, în porturi și să avem de asemenea mai multă transparență. Trebuie să garantăm acest lucru deoarece pescuitul este afectat îndeaproape. Eu am încercat să mă informez în legătură cu programele de la Direcția Generală Transporturi și uh, intențiile pe care le are această direcție generală. Și la colegiul uh, candidaților la postul de comisar s-a discutat despre acest lucru și vă pot spune că în um, liniile directoare pe care le-a dat domnul Barroso se întrevede un raport în legătură cu uh, asistența oferită statelor membre pentru porturi. De asemenea, va exista și un alt raport pentru, referitor la întreprinderile de utilitate publică. Cu ajutorul acestor rapoarte vom ajunge la rezultate mai bune, însă nu vreau să mă refer la un lucru care nu ține de competența mea. Domnul uh, de Grandes, vă mulțumesc, doamnă Damanache, însă din păcate, cred că vom pleca cu toții de aici, fără să putem face diferența între competențele pe care le are DG Mare și DG Transporturi ați fost întrebată în legătură cu o anumită suprapunere a competențelor. Dumneavoastră ați uh, răspuns într-un mod foarte chipzuit. Sper însă că veți da dovadă de multă bunăvoință, că veți colabora așa cum trebuie și sper ca întreg colegiul de, com- de comisari să aibă în vedere situația porturilor pentru a ajunge la ceva clar în acest sens. Doamna Damanache, sunt de acord. Trebuie să definim mai bine diferitele competențe pe care le au direcțiile generale și pe care le au diferiții comisari, pentru ca rezultatul să fie optim. Însă, deocamdată nu există probleme și ar vrea să vă reamintesc că în comisia anterioară, pe care dumneavoastră uh, văd că o cunoașteți foarte bine, deci în comisia anterioară exista această comisie Uh, permanent acel steering committee în care participa domnul Borg, uh, comisarul de transporturi de asemenea, comisie în cadrul căreia se soluționau uh, divergențele care puteau apărea între cele două comisii între cele două direcții generale. Eu sper că această comisie își va continua activitatea și voi face tot posibilul pentru a evita orice neînțelegeri și orice probleme între cele două direcții generale. Ca să vă răspund la întrebare, Cred că mult mai importantă decât prezența mea aici sau cea a domnului Calas e colaborarea dintre diferitele servicii de la direcțiile generale. Va fi important să nu încercăm să intrăm pe terenul celuilalt. Poate că s-ar putea înființa un fel de grup uh, între diferitele servicii pentru a garanta rezultatele. Să nu uităm, deci, problema nu ține de competențe. Problema este că vom avea o nu, de fapt, ceea ce e mai important e că vom avea o politică comună, lucru de care sunt foarte mândră. Dragi colegi, am încheiat. Îmi cer scuze dacă am fost prea strictă cu unii dintre dumneavoastră. Acum, în încheiere, îi voi da cuvântul doamnei Damanaki, comisarul desemnat. Veți avea șapte minute, doamnă Damanaki, pentru a trage concluziile în urma acestei audieri după care, de fapt o voi face acum, aș vrea să vă spun că la ora 1 și jumate ne vom reuni în sala N15, vicepreședinții, coordonatorii de la Comisia de Pescuit și funcționarii grupurilor politice. Deci ne vor întâlni în acest format pentru a face evaluarea acestei audieri. Acum aveți cuvântul, doamnă Damanachi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, biroului și aș vrea să mulțumesc tuturor deputaților care mi-au pus întrebări. Le mulțumesc și celor care nu mi-au pus întrebări, dar care au stat în sală și m-au ascultat cu multă răbdare. și nu glumesc atunci când vă mulțumesc pentru întrebări, pentru că întrebările dumneavoastră au acoperit uh, aspecte importante și mi-ați dat uh, posibilitatea să mă bucur că mi-am făcut bine temele și că îmi cunosc bine portofoliul. Trebuie să recunosc că atunci când mi-a fost încredințat acest portofoliu, m-am speriat de detaliile tehnice în care trebuia să intru. Însă mi-am dat seama în același timp că există un fir roșu și că odată ce suntem uh, clari în privința principiilor, uh, totul se clarifică. Ați spus întrebări legate de subiecte care vor fi discutate odată cu reforma politicii comune a pescuitului. Comisia pentru Pescuit pregătește un raport cu privire la Carta Verde care se referă la această reformă și uh, vă voi da informații. Cred că doamna Neves ne va ajuta și va juca un rol cheie în următorul an. Ne va ajuta să obținem cele mai bune rezultate. În următorul an trebuie să fixăm sus ștacheta. Anul 2010 este anul biodiversității și cred că cel puțin uh, comisia noastră trebuie să își aducă contribuția pozitivă sau cel puțin să nu-i dezamăgească pe cei care vor să facă față provocării. Trebuie să contribuim, contribuim la păstrarea biodiversității. 70% din suprafața planetei este acoperită de mări și oceane și de aceea avem o răspundere enormă. Atunci când vine vorba despre politica pescuitului și gestiunea pescuitului, trebuie să colaborăm Articolele din uh, tratat dau uh, Comisiei posibilitatea de a lua decizii în domeniul pescuitului. Vom aplica articolul respectiv uh, cât mai strict, este vorba despre articolul 43.3, pentru a asigura implicarea Parlamentului. Regulamentul cu privire la măsurile tehnice va fi dezbătut uh, împreună cu Parlamentul în următoarele luni. Este un regulament care a fost uh, supus Comisiei și vom ține cont de opinia Comisiei uh, Pescuit. Vom discuta, deci, despre toate aceste lucruri. S-au pus multe întrebări și s-au purtat discuții cu privire la prezența internațională a Uniunii Europene. Sunt de acord uh, cu faptul că prezența internațională a Uniunii Europene este esențială. Parlamentul European a jucat un rol cheie în negocierea acordurilor bilaterale în domeniul pescuitului. Trebuie să consolidăm rolul Parlamentului European. Voi face tot posibilul pentru a crește acest rol. Nu există nicio îndoială în privința faptului că orice document din partea Comisiei Europene Uh, va fi uh, distribuit și dumneavoastră. Vă vor sta de asemenea la dispoziție, vă voi sta și eu la dispoziție după încheierea fiecărui acord internațional în parte. Trebuie să luăm decizii pe baza principiului colegialității și în cadrul uh, noului acord cadru. Mulți deputați Mulți deputați s-au referit la descentralizarea procesului de luare a deciziilor și la regionalizarea politicii. Este un subiect uh, complex, un subiect dificil, sensibil, pentru că vrem să respectăm tratatele și trebuie să acordăm comunităților și oarecare marjă de manevră. Dorim să lucrăm uh, îndeaproape cu Parlamentul uh, în acest uh, domeniu. Aș vrea să mulțumesc încă o dată Comisiei pentru Pescuit. Vă asigur că sunt conștientă de responsabilitățile mele, sunt conștientă de faptul că Comisarul pentru pescuit ia decizii care au un impact uh, asupra vieților a milioane de persoane. Decizia mea va avea un impact asupra a milioane de pescari și voi face tot posibilul pentru a mă asigura că au cea mai bună viață cu putință. Mă voi asigura că vom avea o cooperare strânsă, în așa fel încât sectorul uh, pescuitului să fie viabil. Politica maritimă integrată ar trebui să se dezvolte și trebuie să cooperăm uh, și cu alți uh, comisari în această privință. În felul acesta, Uniunea Europeană va avea propria politică maritimă. M-am născut pe insula Creta. Minoienii au fost uh, printre primii europeni care au construit vase și au pescuit în Mediterana și va fi o onoare pentru mine să cooperez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Aș vrea să le mulțumesc uh, tuturor participanților, funcționarilor, să le mulțumesc uh, și interpreților. Doamna Damianaki, uh, vă mulțumesc și dumneavoastră. Aici se încheie sesiunea noastră. Are <laughs>